that took place last sunday in the mediterranean causing the death of eight hundred people. last week săptămâna trecută am avut o primă discuție cu comisarul Avramopoulos și cu primul ministru al Maltei, domnul Gonzi, în ceea ce privește situația strategică din Mediterană. Avem nevoie de o abordare holistică pentru migrație și cei doi co-raportori sunt doamna Pețola și încă o colegă. Lunea trecută s-a discutat un punct de 10, uh, uh, un, un plan de 10 puncte pentru a, a, pentru a uh, acționa. Președintele Schulz va prezenta în această după amiază la Consiliu uh, Uh, o reuniune um, convocată de către domnul Tusk. Sperăm și noi vom ține o serie de dezbateri la LIBE în cadrul raportului strategic, următoare, următoarele uh, debate, dezbateri fiind pe 6 și 26 mai. Îi voi da acum cuvântul celui de-al doilea raportor, uh, doamnei Chienge, în numele celor doi coraportori, în ceea ce privește raportul nostru din inițiativă referitor la Eh, signora Presidente. La morte di 800 persone nel Mar Mulțumesc, doamnă președinte. Moartea de persoane în Mediterană este urmarea propriei noastre inacțiuni și aș dori să Corop și, și împreună cu doamna Mețola aș dori să propun o uh, comemorare a acestei, acestei tragedii. Încer dorim să transmitem un mesaj de speranță pentru puținii supraviețuitori și pentru cei care vor, vor reuși să ajungă în viață uh, pe țărmurile noastre. De asemenea, dorim uh, să uh, garantăm că aceste victime nu sunt uitate. I invite all colleagues to observe a minute. Vă invit să ținem un minut de reculegere.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 Pe 17 martie a fost lansată operațiunea comună mare. S-a bazat pe fluxul de informații referitor la grupuri de criminalitate organizată care organizează uh, um, vapoare uh, în, în, din, în Mediterană înspre Uniunea Europeană și apoi uh, miș- posibilitatea de transport Uh, în interiorul Uniunii Europene. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Michael Rauschenbach pentru a ne da o privire de ansamblu asupra obiectivelor acestei uh, uh, echipe operaționale comune. Aveți cuvântul, domnul Rauschenbach. Thank you very much, Madam Chair, and good morning, ladies. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați invitat Europol la această reuniune. Doream să am o să vă țin o prezentare um, pe care am furnizat-o. Putem să o vedem? No? I was told 30 seconds though. I will just maybe start introducing. Mi s-a spus că în 30 de secunde e gata, deci uh, voi încerca să vă prezint inițiativa uh, comună mare pentru a uh, combate grupurile de criminalitate organizată din Mediterană. Este un, um, un proiect comun cu statele membre, cu agenții partenere, dar și state terțe, Uh, Interpol, Europol și folosim capabilitățile unice ale Europol de analiză a uh, informațiilor. Propunerea uh, pentru operațiunea comună, echipa de operațiune comună acronim în engleză JOT, mare, a fost lansată în urma dezastrului de la Lampedusa în 2013. Am elaborat această abordare specială, pentru că în fiecare zi combatem criminalitatea organizată cu succes, dar am văzut și că munca noastră obișnuită, modul în care este ea structurată, nu va împiedica oamenii să exploateze refugiații din Marea Mediterană, mai ales pentru că aceștia acționează în țările de origine, în țările de tranzit, dar și în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea am uh, elaborat această uh, abordare specială. Am, uh, ne-am dat seama că trebuie să ne uităm dincolo de frontiere și de limitări. Și una dintre aceste limitări era uh, cooperarea cu state terțe. Știți că este mai dificil să cooperăm cu aceste țări dacă nu avem un acord de cooperare. Și acest lucru trebuie să fie uh, combătut uh, sau încercăm să, trebuie să încercăm să-l depășim în cadrul jot mare. De asemenea, Uh, sursele de informații sunt, uh, bineînțeles, informații de la Frontex, partener cheie la Jot Mare. De asemenea, primim informații din interviuri făcute cu migranții în timpul procedurilor de solicitare de azil. Dacă analizăm situația actuală, vedem că ceea ce se folosește pentru uh, rutele uh, de, pentru uh, acest trafic s-au schimb, schimbat. Uh, rutele din uh, Africa de Nord înspre Spania nu prea mai sunt folosite. Vedem că rutele s-au uh, mutat înspre est. Vedem că vapoarele pleacă din țări precum Tunisia, Libia, Liban, Siria, prin, și apoi uh, uh, fluxurile pleacă prin uh, Tur Siria, Turcia și ajung în Uniunea Europeană. Uneori se folosesc vase, alteori există alte tipuri de transport, avioane sau transport rutier, dar de cele mai multe ori este vorba de vapoare. Când ne uităm la activitățile Europol, acum începem să combatem uh, de ceva vreme uh, acest uh, fenomen. O sute de facilitatori au fost arestați cu ajutorul Europol în ultimii ani și timp de o perioadă în cadrul politicilor europene am prioritizat acest um, trafic cu ființe umane pe Mediterană. Bun, acum avem și prezentarea. Imaginile sunt puțin cam mici, dar uh, iată, puteți vedea imaginile cu uh, rutele despre care vă vorbeam. Acestea sunt informațiile actuale pe care le deținem la Europol. Și vedeți evoluția noilor cazuri lansate la Europol în domeniul uh, facilitării imigrației ilegale. Și vedeți clar că uh, numărul cazurilor pe care le-am abordat a crescut. Numai în acest an am avut deja 455 de noi cazuri și în continuare acest lucru nu este suficient, în continuare depindem uh, de schimbul de informații cu statele membre, cu agențiile și cu state terțe. Din cazurile pe care tocmai vi le-am menționat, am putut uh, vedea, descifra unele tendințe. Există mai multe investigații în statele membre și acest lucru este încurajator însă, din păcate, am văzut și uh, că există o tendință spre o mai mare utilizare a violenței, o violență împotriva migranților, uh, sunt amenințați cu o armă dacă nu doresc să se urce pe un anumit vapor, dar și uh, violență împotriva agențiilor de aplicare a legii. Am văzut de asemenea situații mai periculoase în transporturile secundare migranții au fost uh, ascunși în camioane frigorifice, în situații care le puneau în pericol viața. Și, de asemenea, am mai văzut situația uh, în care serviciile de uh, facilitare sunt oferite prin rețelele sociale. În săptămâna deschiderii uh, operațiunii uh, Jot Mare, Europol uh, a fost sprijinită și de către Dedalus, ceea ce ne arată că putem să combatem cu succes acest tip de uh, infracțiune. Aici am combătut un, lucru, un grup de criminalitate organizată care facilita migrația unor uh, migranți uh, înspre Grecia, trimițându-i apoi uh, pe alte rute uh, în, prin avioane, pe șosea și așa mai departe. Au fost arestate 16 persoane de naționalități diferite și am confiscat de asemenea o cantitate mare de documente falsificate sau furate și bani lichid, lichizi. Puteți vedea asta din uh, imagini. Acest grup primea pentru o persoană între 4.000 și 9.000 de euro pentru a îi transporta. Estimăm că au făcut un beneficiu de 7,5 milioane de euro. Numai acest grup. Vă dați seama, așadar, cât de atrăgătoare este această afacere, să-i spunem așa, pentru aceste grupuri de criminalitate organizată. Dacă vrem să avem succes și să, să Uh, combatem aceste uh, grupuri, avem nevoie de informații. Informații de la statele membre, informații de la state terțe, informații de la servicii de imigrație și de azil. Avem nevoie de informații din, to- din toate sursele posibile. Este dificil, bineînțeles, și am încurajat și statele membre să uh, detașeze ofițeri de legătură de la Uniuni, din statele membre în uh, statele de la frontiera uh, mediterană uh, să facă parte din jot mare și să coopereze cu Europol. Nu putem să avem succes decât dacă centralizăm informațiile, le analizăm și apoi le retransmitem prin Europol. Este imposibil să combatem acest tip de criminalitate la nivel național. De asemenea, lucrăm în colaborare cu Interpol care dorește să participe la această operațiune și care probabil va trimite un uh, membru în echipa mare stabilită la sediul Europol de la Haga. Obiectivul final este, bineînțeles, să inițiem în urma informațiilor pe care le primim să inițiem noi anchete, să coordonăm anchete existente și să oprim uh, aceste grupuri, să oprim vasele înainte să părăsească porturile și țărmul și, în general, să uh, creăm, uh, să descurajăm uh, această activitate. Vedeți aici activități din baza noastră de date de trafic de persoane vedeți că odată ce am identificat o rețea de infractori, creăm un fel de pachet de informații pentru statele membre sau statele nemembre uh, din vecinătate, astfel încât acestea să poată lansa anchete. Și cred că acesta este punctul crucial. Investigațiile apoi sunt coordonate la nivel transfrontalier. Avem un centru de coordonare la Europol, care a fost creat tocmai pentru a coordona uh, anchete și operațiuni uh, la nivel european sau internațional, pentru ca apoi uh, criminalii și infractorii să fie arestați deodată. După cum spuneam, o provocare sunt rețelele sociale. Am să vă dau câteva exemple a utilizării acestora pentru oferirea cât se poate de clar de servicii uh, de uh, trafic pe Mediterană. Împreună cu statele membre încercăm să facem o monitorizare a rețelelor sociale pentru a încerca să identificăm pe cei care fac aceste oferte, dar și pentru a pune capăt uh, acestor oferte pe rețelele sociale. Echipa mare um, este alcătuită de 12 state membre pe care le vedeți pe hartă cu steagul. Șase state membre vor trimite uh, experți detașați la Europol care vor lucra cu echipa de la Europol care uh, se ocupă de traficul de persoane. Vor rămâne vor fi detașați pentru aproximativ un an. La finalul lui 2015 vom evalua uh, Uh, munca și uh, vom uh, trage concluziile pentru viitor. Aceste 12 state membre au fost prezente la deschiderea Jotmare. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți Frontex și Interpol și toată lumea și-a uh, declarat angajamentul față de această operațiune și cu toții ne-au promis să creăm un flux de informații zilnic care să ne permită să avem acțiuni care, uh, informații care să ne permită să acționăm. Uh, informații pe care să le putem trimite statelor membre și Frontex pentru a, în timp util pentru a uh, pune, pentru a opri vapoarele chiar înainte să părăsească țărmul. După cum spuneam, Frontex va juca un rol esențial în această operațiune, unul, va fi unul dintre partenerii cheie, dar și Interpol, de asemenea ne va ajuta. Ajung la finalul acestei prezentări. Ce se va întâmpla în viitor? Noi am dorit să avem mai multe operațiuni precum Dedalus, să putem uh, identifica cât mai multe grupuri uh, criminal, de criminalitate organizată în așa fel încât să nu mai existe niciun fel de stimulent să încerci să faci acest lucru. Dar, bineînțeles, depindem și ne bazăm pe cooperarea din partea statelor membre. Din păcate știm că există anchete uh, în curs care nu sunt uh, cunoscute Europol. Este ceva ce trebuie să evităm pe viitor. De asemenea, Vom continua să, sprijin, să colectăm în mod proactiv informații și să sprijinim statele membre. La ora actuală există o echipă um, în Italia care încearcă să-i um, identifice pe cei responsabili pentru dezastrul de duminica trecută. Până acum, doi din cei șase uh, experți detașați au ajuns la Europol Ceilalți uh, patru vor ajunge în următoarele săptămâni și atunci vom avea la dispoziție echipa necesară și vom uh, putea uh, duce la bun sfârșit sarcinile despre care vă vorbeam. Vă mulțumesc foarte mult și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare. Am să dau acum cuvântul Comisiei Europene, domnului Laurent Muskel, pentru poziția sa. Mrs. Chair, honorable members. Mulțumesc, domnul președinte, onorabile membri. Jot Mare a fost creat la inițiativa Comisiei în contextul Task Force Mediterania în urma evenimentelor tragice din uh, Lampedusa. În urma evenimentelor recente, trebuie într-adevăr să ne intensificăm această luptă împotriva traficanților de persoane, iar în seara aceasta la Consiliu probabil că va fi exprimată o adevărată declarație de război împotriva acestor traficanți și această decizie de a avea un Consiliu extraordinar uh, Imediat după evenimentele tragice arată această hotărâre. Comisarul Avramolopoulos a venit cu un plan în 10 puncte. Multe dintre ele se referă la combaterea traficanților. Pentru Jot Mare, foarte importantă este cooperarea cu statele membre și fluxul de informații job mare poate fi eficientă numai dacă autoritățile de aplicare a legii din statele membre cooperează și sunt doritoare să facă schimb de informații. Asta este o mare, mare provocare. Cooperarea în domeniul serviciilor secrete și a informațiilor între Europol, Frontex, Interpol funcționează foarte bine, după cum știm. Însă lipsește încrederea de care ar putea să uh, sau pe care ar putea să o resimtă autoritățile de aplicare a legii în statele membre. Deci problema este încrederea și aici trebuie încă de lucrat. Jot mare poate fi foarte eficientă atunci când acoperă lacune de informații, informații secrete furnizate autorităților de control al frontierelor în anchetele principale, pentru că marea problemă este cea cu anchetarea și urmărirea fluxului de bani care, este, care vine din diaspora către țările de plecare și așa mai departe. Deci cheia este tocmai uh, trasarea acestui flux uh, financiar. Mulțumesc! Acum începem discuțiile. Domnul Cailu are cuvântul. Mulțumesc! Doamnă președinte, Vă mulțumesc pentru declarațiile pe care le-am auzit aici. Nu vă vorbi despre cele 10 puncte ale comisarului Avramopoulos. Cred că este prea orientat pe măsuri represive și nu cred că ne va ajuta să salvăm vieți omenești și să, afruntăm, să înfruntăm o urgență așa cum trebuie. E nevoie de o abordare holistică a imigrației în toate domeniile unde asta se impune. Nu mă îndoiesc că vom profita mai mult de eforturile comune europene, cum sunt ele preconizate, însă în ce privește controlul, operațiunile de căutare și salvare cu țările terțe, fără aceste elemente nu vom reuși. Ceea ce privește Europolul, m-aș adresa direct uh, reprezentantului acestuia cu trei întrebări. În primul rând, nu ne-ați spus acum, însă directorul dumneavoastră ne-a spus recent cum că statele membre nu împărtășesc suficiente informații cu Europol, așa cum ar trebui să o facă. Întrebarea mea este ce se va schimba de această dată, dacă se va schimba. Credeți că cadrul juridic actual este suficient, este adecvat? Apoi, țări cum ar fi Turcia sunt absolut esențiale în această luptă împotriva traficanților uh, de persoane, așa cum a arătat acele vase fantomă. În declarația dumneavoastră ați menționat cooperarea cu țările terțe, însă vreau să înțeleg mai concret ce înseamnă asta, ce presupune asta, ce fel de împărtășire a informațiilor, ce fel de cooperare se preconizează sau se face deja cu țările terțe și mai cu seamă cu Turcia, pentru că pentru mine este o țară cheie. Apoi, având în vedere natura acestor echipe operaționale comune, vreau să ne spuneți ce rol a jucat efect, efectiv Europolul în aceste echipe. Ați participat efectiv la combaterea imigrațiilor sau imigrației ilegale sau ați făcut efectiv uh, anchete în acest sens. Mulțumesc! Avem 9 persoane care s-au înscris la cuvânt. Vă rog să nu depășiți două minute. Doamna Zipel. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să fiu de acord cu domnul Coelho. Planul pe 10 puncte care ne-a fost prezentat luni, cu siguranță nu este o reacție uh, potrivită, adecvată la ceea ce din nou a trebuit să vedem în acest sfârșit de săptămână, că 400 de persoane au murit în Marea Mediterană. Putem să vorbim despre multe lucruri pe termen mediu și lung, însă aceste puncte nu sunt o soluție cât se poate de rapidă pentru a salva vieți. Și mi-aș fi dorit ca statele membre cel puțin într-un loc să transmită un semnal clar. Însă, dacă am înțeles eu bine, până acum nu există nici măcar disponibilitatea de a uh, duce o acțiune precum Mare Nostrum, uh, cea uh, dusă de italieni până acum, și de a o finanța. Putem să ne întrebăm dacă, da, sunt combătuți traficanții, dar nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzie. Cei din Eritrea, din Libia, nu vor reuși să ajungă în mod sigur și legal în Europa fără acești traficanți. Și mă voi opri imediat. Statele europene nu s-au declarat deschise să uh, menționeze măcar termeni precum uh, căi sigure și legale pentru refugiați de a ajunge în Uniunea Europeană. Thank you. Mulțumesc. Acum, doamna Stevens, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Îmi pare foarte rău și regret ce s-a întâmplat în Marea Mediterană în ultimele zile. Fiecare persoană care moare este o victimă uh, inocentă, însă trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Traficanții sunt vinovați de aceste lucruri și nu noi. Ei uh, spun și povestesc traficanților cum că pot să traverseze fără probleme Marea Mediterană. Deci greșeala este a lor, a traficanților, a cei care îi uh, împing pe oameni la moarte. Nu este vina Europei. În uh, săptămânile care urmează va trebui să îi uh, detectăm pe acești uh, infractori, acești traficanți și să vedem care ar fi rutele de traversare a Mediteranei mai sigure, însă să nu ne facem aluzii, iluzii, câte vreme nu combatem răul rădăcină, câte vreme nu înțelegem problemele la origine, uh, insecuritatea, starea de război, uh, nesiguranța, toate aceste lucruri pe care resimt oamenii aceștia care traversează marea nu se vor schimba. Trebuie să facem ca securitatea să ajungă și în aceste țări de plecare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Post! Eu eh, eh, totalt Mulțumesc. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu vorbitoarea de dinainte. Nu putem doar să îi vinovățim pe traficanți. De ce există ei? De ce acest business este așa de înfloritor? Pentru că există posibilități pur și simplu ca ei să o facă. Există cadru care le permite să intre în Europa pur și simplu nu avem o politică de migrație demnă de numele său și nici o politică de control, control a frontierelor uh, bună. Așadar, ca cetățean al UE, sunt și eu uimită că numai după ce intervine un astfel de dezastru ne apucăm să vorbim despre traficanții de persoane. Însă, trebuie să oprim pe acești traficanți pur și simplu permițând uh, o intrare în Europeană în mod legal. Asta este principala chestiune și sper că sunteți de acord cu mine. Dacă ar exista mijloace juridice legale de a intra în Uniunea Europeană, lucrurile ar fi mult mai simple. Cât privește operațiunile de căutare și salvare, Search and Rescue, rescue ca și Mare Nostrum, ar trebui să fie doar o a doua etapă în acest proces oprirea traficanților, împiedicarea acestora trebuie să aibă loc. Doamna Ernst. Sorry, uh, I'm not uh, my colleague. Mas, colegul meu, poate? Stop. Uh, ich habe mich zu Wort. Da, am cerut cuvântul însă după uh, colega mea care va vorbi în numele grupului, doamna Spinelli. Uh, ma se io sono molto sorpresa. Pe mine m-a surprins foarte mult. Domnului Mușel din partea comisiei. M-a surprins ce a spus. Uh, că după ce am văzut că 700 de oameni și-au pierdut viața <laughs> în Mediterana, toți suntem de acord că prioritatea e să îi combatem pe traficați. Nu e așa, domnule Mușel, nu aveți dreptate, nu cu toții suntem de acord cu ce ați spus. Mulți dintre noi sunt împotrivă. Tocmai ați auzit ce a avut de spus colega Post. Însă se pare că instituțiile par să fie de acord în legătură cu acest lucru și anume că în mod prioritar trebuie combătuți traficanții, ca și cum aceștia ar fi într-adevăr cauza evenimentelor din Mediterană, ca și cum acești traficanți de fapt nu fac decât să umple un vid uh, legislativ, practic deoarece nu există căi legale de a scăpa din fața nenorocirilor. Ca și cum dacă am distruge aceste embarcațiuni ilegale, am scăpat practic de motivele pentru care acești oameni fug în masă de pe urma acestor uh, persecuții. Mă refer acum și la ce au spus ce, cele două persoane care au vorbit înaintea mea. Ce rol are să mai înființăm tot felul de agenții, de misiuni, pentru ca uh, uh, să ne ocupăm doar de combaterea traficanților, de nu de operațiunile de salvare și căutare. al doilea rând, care e costul acestor operațiuni și toate aceste propuneri din cadrul Intervențiile civile și militare au fost, practic, uh, vor fi cu siguranță anunțate în următoarele zile de către Consiliul European. Comisia, prin domnul Mușel, ne-a spus că nu există fonduri pentru operațiunile de căutare și salvare a acestor oameni. Deci ce se va întâmpla? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Ioia Manu. Doamna Ghiom, împărtășesc ce au spus colegii în ce privește criticile care au fost aduse sau prioritățile care au fost exprimate. Și ați mai spus ceva important, foarte important, și anume importanța schimburilor de informații, a cooperării în acest domeniu. Este, într-adevăr, problematic acest lucru, după cât se pare, și cred că statele membre merită să aprofundeze această chestiune. Însă, vreau să spun altceva. Vorbim despre acest plan în 10 puncte și împărtășesc criticile care au fost exprimate, numai ce și în acest plan se spune că există posibilitatea ca să se distrugă embarcațiunile folosite de traficanți. Pe de altă parte, ni se spune că ar trebui să existe un mandat internațional pentru a putea face așa ceva se poate preciza un pic ce înseamnă asta în lumina dreptului internațional, pentru că cred că un astfel de subiect nu face decât să ne împiedice să dăm prioritate priorității și anume operațiunilor de căutare și salvare pe mare. Mulțumesc! Vreau acum să dau cuvântul Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dacă nu mă înșel, am avut cam 1700 uh, de traversări ale Mediteranei numai anul trecut. Care este numărul anul acesta? Aveți date actualizate? Și puteți spune că această, uh, această afacere a, trafic, a traficului de persoane continuă să fie într-adevăr uh, înfloritoare? Mulțumesc. Acum, aș dori să vă spun că am închis lista de vorbitori. Mai avem încă șase persoane. Doamna Ernst? Doamna Ernst, aveți cuvântul. <laughs> Sorry, es gibt so viel zu besprechen und wenn man das so sieht. Sunt atât de multe lucruri de discutat, uh, mai ales când vedem acest plan cu 10 puncte, sunt complet descumpănită. Nici nu știm de unde să o luăm, de la ce capăt să o apucăm. Mi se pare o reacție atât de nefericită la o astfel de tragedie. Sunt, pur și simplu nu știu ce să zic. Mi se pare pur și simplu o prostie să-i căutăm, să spunem că cei mai vinovați sunt traficanți. Bineînțeles că trebuie să-i combatem, însă problema e altundeva. Avem o astfel de politică de, izol, de autoizolare, chiar și prin uh, Dublin și principiul statului de origine sigur. Am eșuat, acest sistem de azil a eșuat și nu sunt vinovate numai statele membre ci și UE. Trebuie să spunem clar lucrurile și dacă nu începem de acolo, nu vom scăpa niciodată de traficanți. Vor găsi căi din ce în ce mai periculoase. Putem, putem să-i prindem pe toți pe Marea Mediterană. Vor, o vor lua pe continent și apoi pe la Polul Nord dacă e nevoie. Era scris acolo, migranți ireg, uh, iregulari din uh, Siria. E o palmă peste față. Ce este ilegal la oamenii ăștia? Îmi pare foarte rău. Mă, sunt, mă indignează cum se argumentează aici. Spuneți că rețelele sociale trebuie să fie supravegheate. Aș vrea să știu cum faceți asta, cum vă imaginați asta. Doriți să supravegheați rețelele sociale în general? Cum vreți să combateți mai bine traficanții? Poate să-i combateți cu armata? Aș vrea să spun ceva despre uh, cooperarea cu statele uh, terțe. Cu ce state terțe vreți să cooperați? State uh, criminale? Ce faceți? Este împotriva valorilor Uniunii Europene, de la A la Z. Și mi se face greață de cât de mult dispreț față de oameni arătați prin aceste acțiuni când va fi vorba de uh, um, dezbaterea organizațiilor dumneavoastră, uh, veți fi aici cerându-ne fonduri. Eu nu sunt de acord cu nimic din ceea ce faceți. Winberg. Doamna Winberg. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc și Europolului pentru prezentarea sa interesantă. Trebuie spus că acest uh, jot mare este o inițiativă bună și lupta împotriva traficanților este ceva pozitiv pentru că este un pas înainte. Și, bineînțeles, promovarea cooperării între diferitele mecanisme existente și asta este ceva pozitiv. Am citit în presă despre cei 14 traficanți care au fost deja prinși. Mulți dintre ei aveau legături cu Suedia. Așadar, uh, vreau să mă și mă întreb dacă nu cumva ar trebui să cercetăm mai, de, mai îndeaproape ce se întâmplă în Suedia. Sunt oameni care acolo sosesc uh, și primesc permise de ședere permanente, mulți din Siria am vorbit cu multă lume în ultima vreme și mulți dintre cei care doresc să părăsească Siria se gândesc să se ducă în Siria care, pentru că consider, în Suedia pentru că consideră că este paradisul pe pământ. Nu mi se pare că asta e semnalul care trebuie să fie trimis. Ce fel de tri- semnale trimitem noi efectiv cu politicile noastre? Pentru că iată ce înțeleg acești traficanți, iată ce înțeleg uh, Uh, ei uh, încurajându-i să ia pe oameni să, și să-i trimită în Suedia. Mm, nu știu, poate în proveniența din Tunisia ar trebui să discutăm mai îndeaproape cu cei din Italia, să vedem ce se poate face în acest sens. Am ascultat cu atenție ce s-a spus aici despre faptul că le lipsesc mijloacele legale de migrație normală vorbim și despre cote. Poate că ar trebui în acest sens să vorbim și cu alte țări care să-și asume răspunderea. Avem cote în domeniul lucrătorilor uh, um, cu studii superioare sau lucrătorilor sezonari. Poate ar trebui și aici să umblăm la politicile noastre. Doamna Dali, aveți cuvântul. اوكي this one is working um, bil-Malti li hija l-lingwa tiegħi um... Voi vorbi limba malteză, limba mea maternă. Aș vorbi despre un prim aspect. S-a vorbit despre și vorbește despre acești 700 de victime care apar în uh, mass media în, ultima, în ultimele zile, însă foarte recent 400 de persoane și-au pierdut viața. De asemenea, deci 1100 de persoane care au murit în numai o săptămână în total. De aceea putem să spunem că acest, această rută a imigrației sunt dintre cele mai ucigașe, rută pe care oamenii încearcă să pătrundă în Uniunea Europeană. Unii spun că nu este vina Europei, dar este cumva vina noastră, spun eu, a Europei, pentru că nu avem o uh, politică. Nu avem niciun fel de politică în acest domeniu. Și de asemenea, se cuvine să spunem că da, Uniunea Europeană are partea de răspundere, dar și comunitatea internațională trebuie să se implice. Este o chestiune care trebuie abordată la rădăcină, la origini. În ce privește planul în 10 puncte, este un document foarte vag, fără calendar, fără detalii și Comisia să ne spună, de pildă, ceva în legătură cu uh, extinderea operațiunilor Trident uh, și Poseidon. Până când, cum, în ce mod, pentru că multe dintre aceste uh, tragedii au loc uh, pe lângă Libia și acolo vom fi prezenți? Să ne spună Comisia care sunt impresiile sale și cât privește Jot Mare. Una dintre primele reacții uh, a fost că va fi vorba de un centru maritim care va colecta informații, informații secrete și așa mai departe, sprijinit de Europol. Cum se vor aborda lucrurile, această catastrofă umanitară? Cum va avea ea, cum va arăta ea, cum va fi finanțată, de fapt? Știm bine că statele membre, statele membre au spus că nu au ă, suficienți bani pentru a finanța Mare Nostrum, că era prea scumpă. Inițiativele uh, sunt bune, dar trebuie să dea rezultate. Unde sunt rezultatele? Thank you and... Uh, Mulțumesc, doamna Vergia. Merci beaucoup. Je suis euh, d'accord avec tout ce qui... Mulțumesc mult. Sunt de acord cu tot ce au spus colegii și anume că faptul că soluțiile propuse acum nu sunt deloc la înălțime. Și de asemenea sunt și eu la fel de uh, uimită ca și alți colegi. Prioritatea este să avem mijloace suficiente pentru operațiunile de salvare. Da, <laughs> această Europa fortăreață nu face decât să le pregătească terenul acestor traficanți. Șefii de rețele îi folosesc chiar pe imigranți pentru a nu risca arestarea. Și tocmai asta am văzut și la ultimele arestări. Nu vine să cred că uh, suntem gata să folosim mijloacele militare împotriva traficanților, însă nu pentru căutarea și salvarea oamenilor, deoarece Marina Militară folosise aceste nave pentru salvări. E nevoie de toate mijloacele legale pentru refugiați și pentru migranți. Avem nevoie și de mijloace de anvergură pentru relocare. Trebuie să existe o adevărată repartizare între statele membre și, și directiva privind protecția uh, pe mare și pe pământ, deci trebuie pusă în practică. UE nu a fost la înălțimea crizei din Orientul Mijlociu, doar Germania și Suedia au reacționat bine. Celelalte state nu sunt deloc la înălțime să nu mai zic care e situația în statele limitrofe. Da, se dorește o returnare cât mai rapidă și pentru asta sunt fonduri. Și asta în cadrul proceselor de la Rabat și de la Hartum. Asta ce înseamnă? Să cerem eforturi suplimentare Tunisiei, care are deja un milion de emigranți într-o țară cu doar 10 milioane de emigranți. Ce înseamnă procesul de la Hartum? Bani dați țărilor din uh, Cornul Africii. 300 de milioane Eritrei, țara care este cea mai gravă, cea mai mm, dură dictatură din estul Africii. Mai bine să folosești 300 de milioane în uh, Marea Mediterană pentru operațiuni de salvare decât să dai acești bani unui dictator din Eritrea. Nu așa vom soluționa problema. Vom avea uh, poate mai puțină presiune asupra opiniei publice, însă oamenii în continuare își vor pierde viața, ceea ce nu poate fi acceptat. Domnule Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem șocați, bineînțeles, de ce se întâmplă. E o tragedie inacceptabilă. Însă, în același timp, aș vrea totuși să facem aici o distinție. Europa este atacată în mod sistematic. Nu instituțiile europene trebuie atacate. Acestea fac ceea ce pot cu mijloacele și cu politicile pe care le autorizează statele membre. După părerea mea, ar trebui în primul rând să criticăm dur statele membre care nu sunt de acord să existe o abordare comună pentru această problemă gravă. Statele membre lasă Europa într-o situație de incoerență față de valorile sale. Bineînțeles că instituțiile europene și ele au neajunsuri, nu au luciditate, însă statele membre nu au o dorință de integrare. Deci fiecare joacă propriul joc competitiv. Cine să facă mai puțin? Asta e ideea generală. Vedem cât de greu e, de exemplu, să existe un acord privind uh, distribuirea echitabilă a refugiaților. Am lăsat, practic, Italia de izbeliște. Nu exista solidaritate din partea statelor membre. Asta una la mână. În al doilea rând, mă surprinde destul de mult faptul că nu se spune absolut nimic despre responsabilitatea gravă pe care au guvernele uh, acestor cetățeni nefericiți care vin aici. Se spune că trebuie să uh, avem tratative doar cu statele stabile. Ce state stabile? Însă dacă nu avem un dialog politic cu aceste țări, cu o guvernanță uh, oribilă care creează situații în care oamenii nu mai au nicio altă speranță decât să fugă și să-și riște viața deci să fugă de pe urma uh, acestor regimuri care îi oprim atât de mult. În al treilea rând, aș vrea să vă reamintesc că în 2008 Comisia Europeană inițiase un proiect la Bamako, care funcționează și acum, SEGIM. E un centru care avea drept obiectiv informarea eventualilor migranți, nu pentru a-i descuraja, ci pentru a le oferi o serie de mijloace să plece în condiții bune. E un centru care a funcționat la Bamako. Se ofereau contracte, era un parteneriat între Comisie, Spania și Franța. Spania domnului Zapatero și a domnului Moratinus? Mă scuzați. Mi se pare important să spun asta, n-am intervenit prea mult până acum. Deci vorbesc despre această problemă, aceea am o întrebare și pentru comisie. Nu mă împiedica să o fac. Obiectivul era să informeze acești oameni în legătură cu țările în care existau posibilități, de exemplu, de formare profesională, de exemplu, pentru învățarea de limbi străine, să li se ofere eventual acces la credite pentru a-și înființa mici întreprinderi la ei și a funcționat destul de mult timp. Acum însă se încheie acest proiect, se va face o evaluare în luna iulie. Întrebarea pe care o am eu pentru reprezentatul comisiei. Avem un prim bilanț al acestei operațiuni. Era un proiect pilot. Ideea era practic să uh, avem astfel de proiecte în țările de origine și de tranzit pentru ca emigrația să devină și ceva pozitiv, să nu fie doar o vânătoare sordid de oameni, practic uh, în funcție de interesele limitate ale unora. Mulțumesc, doamna Iotova. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus foarte multe astăzi în cadrul acestei discuții. Eu sunt pentru un, un proiect pilot asemănător cu cel prezentat astăzi. Trebuie să dezmembrăm rețelele de traficanți. Să nu e suficient să avem doar informații schimbate între statele membre. Trebuie să ne coordonăm în ceea ce privește aceste schimburi. Mă întreb ce vom face acum. Planul cu 10 puncte sugerează doar uh, distrugerea navelor uh, traficanților, însă nu va duce și la uh, distrugerea rețelelor de traficanți. Ar trebui să ne întrebăm că următorul lucru, dacă vom distruge navele acestea în Mediterană, ce ne facem cu rutele de imigrație ilegală terestre folosite de traficanți? Am o întrebare pentru comisie. Uh, eu cred că în ceea ce privește Comisia Europeană există o întârziere în ceea ce privește întreprinderea de acțiuni concrete. De fiecare dată când are loc o nouă tragedie în Marea Mediterană, au loc reuniuni speciale ale ministrilor de externe, reuniuni extraordinare la Consiliu. Parcă a, nu facem decât să așteptăm următoarea tragedie pentru a reacționa. Veți veni cu niște soluții mai specifice la următorul summit? Veți prezenta astfel de soluții în ceea ce privește căile legale de migrație? Mai avem o problemă. Chiar dacă am reușit să rezolvăm criza umanitară la granițele noastre externe, ce viitor au acești migranți în Uniunea Europeană? Există multe probleme sociale. Doamna Stevens cere din nou cuvântul. For one minute. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog enkele bijkomende vragen. Mulțumesc, doamna președinte. Am câteva întrebări suplimentare pentru vorbitori în legătură cu Jot Mare, cu operațiunea Jot Mare. După părerea mea, colaborarea între statele membre și Europol și colaborarea cu Interpol și Frontex foarte importantă. Ar face bine să implicăm și state care nu sunt în UE, state vecine care sunt în uh, apropierea zonelor de conflict, Libia, Tunisia. Mă întreb dacă n-ar fi bine să sprijinim aceste țări. Există un schimb de informații cu țări terțe doar prin intermediul Interpolului. Cum funcționează aceste schimburi? Trebuie să știm dacă Europol și Interpol colaborează pentru a încerca să vadă care e responsabilitatea unor țări din Orientul Mijlociu, cum ar fi Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele, unde se pare că traficanții de oameni pot să-și deschidă fără probleme conturi în bancă. Acum, doamna Rosenbaum. Rauschenbach. I'm a bit surprised by the... De la Europol. Why? We were supposed to discuss about Jotma. Se presupune că trebuia să discutăm despre Jotmar. Mare combaterea traficanților. E un aspect din politica noastră. Eu am intervenit pentru a vorbi despre combaterea traficanților. Nu m referi referit la restul. Dezbaterea privind punctul cu 10, planul cu 10 puncte va fi săptămâna viitoare în uh, plen și peste o lună Comisia a venit cu agenda migrației în care vor fi elaborate toate aspectele de politică. Discuss about the fight against smugglers So that... 1. Pentru a discuta împotriva traficanților de oameni. Eu nu am discutat despre relocare sau despre căi legale de a ajunge în Uniunea Europeană sau cooperarea cu țări terțe. Astăzi discuția noastră trebuie să se concentreze pe jot mare. Însă nu sunt de acord cu analiza făcută pe marginea planului cu 10 puncte. First point out of the 10 points. What is the first point? I can circulate the text. You, you have seen it in the press. Am văzut în presă că primul punct uh, reprezintă consolidarea operațiunilor Triton și Poseidon. Prima prioritate. Și comisarul Avrapomboulos știa clar acest lucru. Căutarea și salvarea înseamnă pentru noi acum, căutarea și salvarea reprezintă prioritatea pentru noi acum. You have to Okay, Vă voi da cuvântul după aceea pentru răspuns. Frontex operation out of the 40,000 lives that have been saved since the beginning of the year, since first of 40.000 de vieți au fost salvate de la începutul anului. O treime prin activele Triton. Frontex intervine în operațiunile de salvare și căutare, să respectându-și mandatul. Și asta e logic, deoarece ați adoptat un regulament, dumneavoastră, Parlamentul, legătură cu Frontex și trebuie respectat acest regulament. Ceea ce dorim noi e să creștem, să sporim operațiunile Triton și area geografică acoperite de triton pentru a salva mai multe vieți. Asta e obiectivul nostru. Lui Michel a spus foarte clar că trebuie să colaborăm cu statele membre, așa cum sunt ele. Acestea vor trebui să vină cu activele. Ele vor trebui să ceară și să dezvolte planul operațional al Frontex. Deci agenția trebuie să uh, lucreze conform uh, Uh, mandatului. Însă statul gazdă, Italia, adică trebuie să definească nevoile și uh, sfera de aplicare. Și Malta, de asemenea, trebuie să se alăture aceste operațiuni. Noi invităm, de altfel, să facă asta. Să depindem de statele membre. Ceea ce facem noi acum la comisie este să căutăm bani suplimentari pentru a dubla operațiunea Triton și pentru a dubla operațiunea mm, Poseidon. Cu ce avem acum? Deci nu ne acuzați de a avea o abordare doar represivă. Deci pentru noi prioritare sunt operațiunile de salvare și căutare. Acum, colaborarea cu țări terțe. Frontex intenționează să-și, trans- să-și trimită un ofițer de legătură în Turcia pentru a spori colaborarea cu autoritățile din Turcia a pus o întrebare referitor la Turcia. Acum referitor la relocare, căi legale. Singura cale legală pentru un refugiat e relocare Și Comisia le-a cerut statelor membrelor în ultimii cinci ani să-și sporească eforturile pentru relocare acum la Consiliul European face mari presiuni pentru proiectul, pentru proiectul pilot privind relocarea. Un proiect pilot cu o cheie de distribuție. Vrem ca toate statele membre să participe la relocare, vrem să se uh, elaboreze un sistem de distribuire, cu o cheie de distribuire. E o idee revoluționară și sper că în seara asta Consiliul European să fie de acord cu această sugestie. Nu râdeți de noi. Ce înseamnă această cheie de distribuție? înseamnă că un stat membru va trebui, conform PIB-ului său, populației, deci să primească, uh, conform numărului de solicitați de azil din ultimii trei ani, deci va trebui să accepte mai multe persoane într-un mod corect, în condiții corecte. Deci impunem practic solidaritate statelor membre. E un element esențial uh, Uh, în legătură cu care facem mari presiuni uh, la Consiliul din această seară. Permiteți-mi acum să mai spun altceva despre căile legale. Vorbim și de refugiați, dar și de migranți economici. Dacă vedeți porturile din Italia, unde au ajuns, din ce în ce mai puțin siri, sirieni și uh, cetățeni din Eritrea ajung. Avem din ce în ce mai mulți migranți economici din Africa de vest de-aia trebuie să colaborăm cu aceste țări pentru a stabili un cadru pentru ca parte din acești oameni să nu mai ajungă ilegal în Europa unde nu îi așteaptă niciun viitor. Trebuie să ne concentrăm asupra celor care sunt într-adevăr persecutați, refugiații, cei care au nevoie de protecție. Asta este politica noastră. Referitor la întrebarea pusă de doamna Ghiom, distrugerea navelor, traficanților și cadrul legal pentru a face asta, cadrul juridic. Acesta este următorul. În mod obișnuit, când intervii asupra unei embarcațiuni, trebuie să ceri autorizația statului de pavilion. Dacă nava are un, stat, are un uh, stac de pavilion, e nevoie de autorizarea acelei țări. Însă, de multe ori, aceste nave provin din Libia, nu arborează niciun stac de pavilion. De multe ori sunt uh, nave de pescuit sau nave comerciale de mici dimensiuni. Prin operațiunea Triton încercăm deja să tragem nava și să o distrugem în port. Conform regulilor de mediu, încercăm să evităm distrugerea navelor în larg, ci pe pământ, odată ce nu mai sunt folo- pentru a nu fi refolosite de traficanți. În ceea ce privește operațiunile Triton, s-ar putea să fie nevoie de uh, mandat ONU dacă vrem să intervenim pe solul Libiei pentru a aresta traficații, pentru a le distruge uh, flota de embarcațiuni. E ceva ce se discută și la Consiliu acum în comisiile, comitetele relevante. Distrugerea navelor. Dacă, sau, dacă am vrea să o facem în Livia, deci pentru asta ar fi nevoie de o rezoluție ONU și de sprijin din partea ONU. Să dacă remorcăm o navă, dacă o luăm din apele internaționale, navă folosită de traficanți și care nu arborează niciun pavilion, atunci nu e nevoie de un mandat internațional pentru a distruge nava respectivă. La întrebarea domnului Alejo, în legătură cu numerele. Au fost o 70.000 de traversări anul acesta. <coughs> Anul trecut, mă scuzați, anul acesta, deci până acum deja suntem la 40.000 de traversări în uh, zona centrală a Mării Mediterane. Avem acum o presiune mai mare din Asia. Ruta din Libia era ruta principală anul trecut, însă din analizele noastre vor exista presiuni mai mari asupra uh, insulelor din Grecia decât asupra sudului Italiei. Asta se va confirma în următoarele săptămâni, însă, pentru că de-abia acum a început practic uh, sezonul de vârf I-am răspuns doamnei Dale în legătură cu sfera de aplicare. Va trebui, bineînțeles, să, să fie stabilită um, împreună cu statele membre în ceea ce privește proiectul SIGEM de la Bamako. E drept că a fost una din principalele inițiative ale Comisiei. Nu a avut mult succes până acum. Însă încercăm să vedem dacă putem înființa alte centre asemănătoare în Niger, poate în Sudan și în Tunisia, pentru a avea astfel de centre pentru informarea migrațiilor în legătură cu posibilitățile economice de a ajunge în Europa sau și în legătură cu riscurile de a ajunge pe căi uh, ilegale. Intenționăm de asemenea să organizăm operațiuni voluntare de returnare pentru cei care vor să se întoarcă țările de origine. Voluntare, subliniez. Referitor la ultimele informații la care se referea doamna Iotova. Peste o lună veți vedea că vom propune o abordare uh, cuprinzătoare, generală, în ceea ce privește, generalizată în ceea ce privește uh, migrația, să încă o dată vă spun că astăzi uh, principalul punct despre care trebuia să vorbim era, era combaterea traficanților. Acum îi mulțumim domnului Rauschenbach pentru răspunsul și dăm doamna da, înainte de a mă referi la Jot Mare, aș vrea să mă ascultați, spune doamna Cecil Kenge. Am cerut de la început să intervin. De aceea cred că e normal să poată interveni toți colegii, printre care și eu. Am o întrebare pentru Michel, pentru domnul Michel, în legătură cu uh, răspunsurile sale. Domnule Mușel, suntem siguri că cei care vin din Africa Occidentală sunt toți uh, imigranți economici? Nu credeți că ar trebui să ne spuneți ce înțelegeți prin termenul de migrație economici? Nu știu dacă cei care ajung ar trebui considerați toți migranții economici. Vă pun această întrebare deoarece vreau să mă concentrez și pe Jot Mare și acum nu vă mai referi la cele 10 puncte din plan, deoarece deja m-am exprimat de mai multe ori. Am Amândoi, după părerea mea, e nevoie de o soluție politică. Întrebarea mea privind Jot Mare informațiilor uh, pe care le adunați, ce estimări aveți în legătură cu următoarele traversări? Știți cu toții că vremea se schimbă, se îmbunătățește, vor spori numărul de persoane, va spori numărul de persoane care vor ajunge. Deci cum veți reacționa acum resursele? N-ați spus nimic. De ce resurse se dispune? Dacă Aș vrea să știu de asemenea dacă dumneavoastră credeți că sunt suficiente resursele acestei operațiuni. Ați vorbit de 12 țări, dar celelalte 16 unde sunt? Se face ceva pentru implicarea celorlalte 16 țări? Care e nivelul lor de implicare? Și în al treilea rând, ce țări terțe sunt implicate? Nu v-am auzit dând uh, informații în acest sens. Uh, să nu uităm de asemenea și uh, implicarea țărilor care nu sunt în uh, bazinul mediteranean. Acum, doamna Spinelli, un minut. Mulțumesc, e suficient un minut. Vreau să reacționez la ce spunea reprezentantul Comisiei în legătură cu misiunea Frontex și Triton. Mandatul misiunii nu e căutarea și salvarea, ci uh, păzirea frontierelor. Bineînțeles că se poate întâmpla să vadă pe cineva în larg, e dreptul mării, practic, să, care, cel care le cere să intervină, să vă spun că în decembrie anul trecut, directorul operativ al Frontex a trimis o scrisoare Ministerului de Interne italian, secția imigrație, pentru a-i spune, vă trag atenția, nu trebuie să uh, desfășurați operațiuni de căutare și salvare dincolo, practic, de limitele operațiunii Triton. Deci, practic, guvernul italian a fost rugat să nu uh, întreprinde operațiuni de salvare și căutare. Deci, dacă lucrurile stau așa, nu știu ce criterii aplicați dumneavoastră când faceți diferențierea între un refugiat și un uh, imigrant. Chiar am mari temeri. Vreți să răspundeți, domnule Rauschenbach? Michel. Da, sunt niște evenimente tragice, îngrozitoare. Practic, noi încercăm să folosim această ocazie atât de tragică pentru a dubla eforturile. Dacă sunt mai multe nave pe mare, atunci intervine dreptul pe mare. Când există probleme, mai multe nave Triton pot interveni pentru a salva vieți omenești. Asta va fi rezultatul. Și noi uh, suntem uh, bucuroși că se dublează uh, dimensiunea operațiunii Triton. Hai să nu tăiem caracat de sub propriile picioare. Cetățenii de fiecare dată critică Uniunea Europeană. Să, măcar o dată, iată că ne trezim. Haideți, sprijiniți-ne și dumneavoastră. De fiecare dată Uniunea Europeană a progresat odată cu crizele. Odată cu catastrofa Erika am făcut legile privind siguranța maritică, am avut uh, legi mai bune privind uh, siguranța persoanelor după atentatele din septembrie. Așa se procedează. Acum, referitor la africanii din uh, africanii de vest, orice persoană care ajunge în Italia este evaluată conform achiului din domeniul azilului. Persoana este intervievată și dacă e solicitat de azil, îi se oferă statutul de refugiat, îi se va oferi protecție. Și dacă ajung în sede, același lucru valabil. Așa funcționează lucrurile. Ceea ce vă spun eu e că majoritatea ca celor care ajung din Africa Occidentală sunt migranți economici. La senegalezi, practic rata de recunoaștere a statutului de um, azilant e foarte scăzută, do- doar 10%, la sirieni de 100%. Practic așa stau lucrurile. Asta e statutul lor preponderent. Mulțumesc acum domnul Michael Rauschenbach pentru răspunsul. Mihail Rauschenbach, vă rog uh, să fiți subțin două minute. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să dau cât mai multe răspunsuri în două minute. Prima întrebare din partea domnului Coelho a fost că dacă statele membre nu dau, atât de, nu dau suficiente informații, cu ce va fi jotmare diferită uh, de alte abordări. Dacă vă uitați la motivele pentru care statele membre nu uh, dau mai departe informații, de multe ori este vorba de o lipsă de încredere, uneori este o lipsă de disponibilitate de a Uh, partaja informații confidențiale, dar de multe ori este vorba și de o lipsă de um, cunoașterea faptului că o anchetă locală este foarte importantă, de fapt, și în context european. Deci, ce facem noi la Jotmare? Este, în primul rând, faptul că statele membre participante au căzut de acord să organizeze un punct de contact național pentru această operațiune, pentru a colecta informațiile din țară și a le pune la dispoziție. Apoi, după cum am spus, avem cei șase experți detașați, a căror sarcină va fi să creeze un schimb de informații permanent cu statele lor de origine. Este o abordare diferită decât cea obișnuită. Avem specialiști în migrație ilegală care să fie prezenți împreună cu echipele noastre și care în, fie, în viața de zi cu zi, în munca de zi cu zi, vor, uh, se vor ocupa de informațiile care vin de la statele membre, vor uh, accesa da, bazele de date și noi vom avea posibilitatea de a le analiza. De aceea suntem atât de optimiști că Ciot Mare va <clears throat> reuși să obțină mai mult decât ceea ce am reușit să obținem noi singuri în uh, munca noastră. Când este vorba de Turcia, am înțeles că Frontex va trimite probabil un ofițer de legătură în Turcia. Între timp, uh, ne bazăm pe două surse de informații. O serie întreagă de state membre au transmis ofițeri de legătură, în, uh, au trimis ofițeri de legătură în Turcia. Și aceștia vor fi în contact cu autoritățile de aplicare a legii locale și vor face parte din Jotmare. mare și vor uh, um, obține informațiile necesare pentru ca apoi să facă un schimb de informații. Europol nu are voie să aibă un schimb direct de informații cu Turcia, conform mandatului, însă statele membre pot face asta și statele membre, de asemenea, pot să ofere informații de la Europol către Turcia dacă este în interesul lor. Așa vom opera. În același timp avem și Interpol și uh, acolo unde este necesar, dacă nu avem ofițeri de legătură, Interpolul este dispus să ne faciliteze schimbul de informații cu această operațiune jotmare. A treia întrebare, nu am uh, înțeles exact numele operațiunii dumneavoastră. I, I'm sorry, I cannot answer the question. Probably we have been involved, but Um... Am fost implicat, dar nu vă pot spune uh, de foarte multe, mai multe detalii decât uh, atât acum. Doamna Spinelli, întrebare referitor la costurile pentru un jot mare. Ce facem în momentul de față este mm, suportat de bugetul Europol, nu este prevăzut un buget suplimentar. Iar uh, costurile sunt în principiu pentru experții naționali detașați. După cum știți, salariul este plătit de statul membru care face detașarea și noi plătim uh, ceea ce ține de uh, faptul că ei locuiesc în străinătate. Apoi, uh, cum vedem um, această afacere a traficului, dacă este în creștere sau nu, este greu să venim cu statistici, bineînțeles, dar impresia noastră clară este că acest fenomen și această afacere crește. Monitorizarea rețelelor sociale. Noi nu suntem experți în acest domeniu și nu avem un mandat la Europol să facem acest lucru, doar putem să avem o abordare coordonată din partea statelor membre și aici Jotmare este un punct central de coordonare pentru a avea o abordare coerentă aici. Uh, probabil Centrul pentru Criminalitate Cibernetică ne va ajuta. Nu este vorba de o supraveghere, ci doar să știm ce se întâmplă pe rețelele sociale și să reacționăm la, în timp util, astfel încât să nu fim surprinși de eventuale evoluții. o întrebare referitoare la uh, ce se întâmplă cu celelalte state membre care nu sunt implicate. Bineînțeles, când am creat această operațiune, am încurajat toate statele membre să participe, însă 12 state au fost voluntare, țări importante pentru noi, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu cooperează cu operațiunea noastră, doar nu participă la echipa specială, nu vor crea un punct de contact special Însă, în orice caz, dacă avem uh, cazuri operaționale, avem uh, ofițerii de legătură din uh, toate statele membre și putem facilita un schimb de informații și, de co- și o cooperare. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Doamna președinte, îmi pare rău, nu mai avem timp. Trebuie să trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Avem 23 de minute întârziere. Dacă mai doriți să discutați, puteți să o faceți în mod bilateral. Mulțumesc vorbitorilor uh, și tuturor care au adresat întrebări și, și pentru răspunsuri. Următorul uh, punct este um, cel referitor la utilizarea în siguranță a sistemelor aer aeronautice pilotate de la distanță, cunoscute în mod curent sub denumirea de vehicule aeriene fără pilot, UAV, în aviația civilă. Am să dau cuvântul uh, doamnei Soraya Post, raportor pentru aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că utilizarea dronelor uh, în domeniul civil este o tendință nouă care a creat o piață mm, nouă. Există multe mm, utilizări uh, pentru aceste drone, nu numai uh, nu sunt numai jucării, sunt folosite în domeniul agricol, de exemplu, dar și în alte grupuri profesionale care lucrează în colectarea informațiilor, cum ar fi jurnaliștii în utilizările civile, dincolo de utilizările civile, guvernele folosesc uh, aceste drone pentru supraveghere, muncă polițienească și așa mai departe. Dar uh, Comisia nu s-a concentrat asupra acestor puncte în comunicare și noi credem că ar trebui să o facă, dar voi reveni la asta. Dezvoltarea dronelor pentru scop comercial, în general, este uh, un element pozitiv care deschide piața aviatică civilă pentru alte utilizări. Trebuie să ne asigurăm că este garantată securitatea și siguranța. Protecția drepturilor fundamentale este și ea importantă. Ne bucurăm că Comisia a abordat acest uh, subiect și cred că vom putea Uh, contribui la uh, crearea acestei piețe pentru drone civile. Există drone care pot fi cumpărate în magazine și altele care uh, sunt mai complexe, mai, cu tehnologie mai avansată și care ar trebui înregistrate. Bineînțeles, se poate modul în care sunt utilizate aceste drone poate duce la încălcarea vieții private um, și poate și cu ajutorul tehnologiei se poate ajunge la astfel uh, de situații. De aceea trebuie să ne asigurăm că împiedicăm aceste abuzuri. Carta Drepturilor Fundamentale a prevăzut uh, foarte clar uh, protecția datelor private și a vieții private și asta s-ar aplica și la utilizarea dronelor. Legislația actuală la nivel european și noul regulament privind protecția datelor uh, este destul de clar. Nu avem nevoie de legislație nouă, dar ce va trebui să analizăm mai îndeaproape este protecția vieții private și să ne gândim la chestiunile ce țin de securitate, la utilizarea dronelor civile în alte scopuri decât cele civile uh, sau în scopuri care pot duce la distrugere sau care pot amenința sănătatea cetățenilor. Deci ar trebui să vedem cum putem aborda toate aceste uh, puncte. Foarte important pentru mine uh, este modul în care vom prevedea um, proiectarea acestor drone, drone pentru scop comercial pentru a uh, respecta viața privată a cetățenilor. Comisia, în propunerea sa, a spus că orice colectare și procesare de date prin utilizarea donelor trebuie să fie făcută în mod legitim. După cum am spus mai devreme, propunerea Comisiei nu vorbește despre utilizarea de către guverne a dronelor pentru colectarea de informații și pentru supraveghere. Trebuie să analizăm și această utilizare necomercială a dronelor. Se creează noi posibilități pentru autorități de a efectua supravegheri, ceea ce ar putea duce la încălcarea de drepturi fundamentale. Orice utilizare a dronelor în acest sens trebuie să fie făcută pe un temei uh, um, adecvat și justificat. Am câteva întrebări către comisie. Mă, mă întreb de ce comisia a ales să se uh, axeze numai pe drone cu utilizare comercială. Apoi uh, mă întreb dacă comisia va Uh, analiza și alte uh, domenii de utilizare civilă a dronelor și care ar putea fi acestea. În comunicare, Comisia a prevăzut că EFSA ar fi uh, cea mai în măsură să elaboreze reguli pentru utilizarea civilă a dronelor, dar spun de asemenea că nu ar putea lua decizii referitoare la drone peste 150 de kilograme și asta ar exclude majoritatea dronelor despre care vorbim și nu este, nu este acceptabil ca munca noastră să fie restricționată în, aș, în acest mod. Poate Comisia ne poate explica mai exact care este situația și care sunt implicațiile pentru cet drepturile cetățenilor. De asemenea, aș vrea ca Comisia să ne spună care este programul în domeniul acestor drone comerciale. Mulțumesc, spune doamna președinte. Voi uh, da cuvântul acum raportorilor din umbră care doresc să intervină. Începem cu domnul Coeliu. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a saluta comunicarea din partea Comisiei pe acest subiect. Este un subiect foarte important, uh, care are deja o importanță și o semnificație uh, economică și nu numai. Știm că este doar începutul. Dronele, în mod clar, vor avea un impact puternic asupra societăților noastre. Noi nu suntem comisia competentă pe fond pe acest subiect, dar cred că ar trebui să analizăm chestiuni ce țin de viață privată, protecția datelor, dar și securitate. Aici, la Libe, cred că ar trebui să nu uităm două idei esențiale. În primul rând, proporționalitatea. Mărimea dronelor este atât de diferită și impactul lor poate fi atât de diferit încât regulile trebuie să reflecte și ele această diversitate. Apoi, uh, regulile de protecție a datelor și pentru viața privată trebuie să fie formulate într-un mod neutru din punct de vedere al tehnologiei Asta înseamnă că regulile trebuie să fie orizontale și nu să fie prevăzute specific pentru o anumită tehnologie. Acest lucru, acest uh, subiect va fi probabil prima dată când discutăm subiecte, unul dintre mai multe subiecte similare. Uh, aș dori să susțin uh, Uh, întrebările adresate de către raportarea pentru aviz uh, către comisie și aștept buna cooperare. Mulțumesc domnului Michel, aveți cuvântul în calitate de raportor în, um- din umbră. Dragi colegi, valoarea adăugată a dronelor la nivel uh, economic este una colosală, 150.000 de locuri de muncă în următorii trei ani se estimează. Însă eu sunt totuși um, îngrijorat de potențialul um, de intruziune al acestor drone. În orice caz, uh, este o tehnologie spe foarte specifică, nu putem să, le să o comparăm cu alte tipuri de tehnologii. Legătura, uh, pierderea legăturii vizibile între supraveghetor și uh, obiectul care supraveghează este îngrijorătoare. Camera uh, de luat vederi poate fi văzută, știm uh, unde este și ce face, dar o dronă este mobilă și nu este direct legată de utilizator. Să ne imaginăm acum consecințele în ceea ce privește viața privată și protecția datelor ce s-ar întâmpla dacă am echipa o dronă cu o cameră termică, cu un zoom de mare definiție, cu un uh, microfon, microfon și, uh, și cu o, o, o cameră cu, infra, cu raze infraroșii. Și mai sunt multe alte tehnologii posibile. Deci, Trebuie să permitem industriei uh, să se dezvolte, dar trebuie să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale. Regret că Comisia uh, întârzie cu o propunere în acest domeniu. Cred că această întârziere frânează și pune uh, în pericol investițiile în acest domeniu. Trebuie să știm dacă avem nevoie de o legislație specifică pentru drone în ceea ce privește viața privată și protecția datelor. Și merită să dezbatem acest subiect. Deocamdată nu avem legislație europeană în ceea ce privește viața privată și revizuirea legislației privind protecția datelor este în curs acum. Aș dori de asemenea să vă amintesc că există o serie de propuneri uh, menite să asigure o mai bună protecție a drepturilor fundamentale. Trebuie să folosim tehnologia pentru a împiedica, pentru a uh, dar în același timp să împiedicăm uh, încălcarea drepturilor fundamentale, de exemplu, utilizarea unor tehnologii numai în situații în care un profesionist autorizat uh, spune că este justificată. De asemenea, ar trebui să uh, creăm o conștientizare în rândul utilizatorilor referitor la viața privată în cadrul utilizării acestor drone uh, cu scop uh, de agrement. Apoi, aceste drone pot ajuta la uh, securitatea mai bună a cetățenilor, dar pot să fie și o amenințare. În plus, trebuie să vedem cum facem cu spațiul aerian și evitarea anumitor coliziuni. Atât uh, aveam de spus. Uh, mi se pare că uh, comunicarea Comisiei nu este suficient de cuprinzătoare și declarația de la Riga a Consiliului mi se pare la fel incompletă. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Sebalios acum, raportor din umbră. Mulțumesc. Voi vorbi în suedeză, deci am să vă rog să vă puneți căștile. Am identificat, am senzația, aceleași uh, domenii pe care dorim să le aprofundăm în discuțiile cu Comisia. Întrebarea este cum vom reglementa utilizarea dronelor în aviația civilă. Trebuie să pornim de la baza drepturilor fundamentale și, bineînțeles, securitatea. Informațiile obținute de drone pot fi folosite în munca poliției și pentru aplicarea legii. Credem că această activitate trebuie să meargă mână în mână cu pachetul privind protecția datelor. Nu trebuie să uităm că tocmai discutăm acum un mare pachet pe acest, pe acest subiect și în plus trebuie să impunem standarde pentru, atât pentru partea hardware cât și pentru software la aceste uh, drone. Uh, Casa Lorzilor pe 5 martie a publicat un raport um, cu o propunere de a avea reglementări proporționale și uh, se face o um, analiza dezbaterii actuale Dronele, dronele sunt ceva nou, care pot avea un efect pozitiv, dar pot avea și efecte negative. Cred că dezbaterea trebuie să fie una cât mai largă. Mulțumesc. Acum doamna Foster a solicitat cuvântul. Doamna Foster este raportor la Comisia TRAN. Vă rog, aveți cuvântul. Well, thank you very much, Madam Chairman, for just allowing me to spend... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul și pentru că mi-ați permis să particip la reuniunea uh, comisiei dumneavoastră. Comisiei dumneavoastră. Mulțumesc și pentru intervențiile raportorilor și raportorilor din umbră. Este un raport uh, nou, uh, o legislație nouă, nu revizuim nimic și cred că cu toții uh, ne amintim de zilele Blériot, frații Wright și așa mai departe. De atunci, industria aviatică a progresat Dronele nu sunt ceva nou sau vehiculele aeriene fără pilot. Au fost folosite pentru prima dată în urmă cu 80 de ani. Cred că trebuie să revenim la realitate când analizăm uh, utilizarea comercială și nu numai uh, cea comercială. Deja aceste tipuri de uh, vehicule aeriene sunt folosite, deci noi trebuie să vedem cum reglementăm. Nu doresc să spun foarte mult în acest moment, dar cred că uh, Iată, a fost menționat acest raport al Casei Lorzilor din Regatul Unit. Este un raport foarte bun, scris uh, foarte clar. Uh, colegii din Casa uh, Lorzilor au vorbit și cu oameni din Bruxelles și acest raport este lăudat. Deci este ceva nou, un subiect nou, um, Deja am discutat cu actori din industrie de la EASA, uh, cu producători. Vom avea un schimb de uh, opinii privind uh, documentul de lucru care va fi disponibil în curând. Deocamdată este disponibil în engleză. Ei bine, vom discuta acest document de lucru pe 5 mai la Comisia TRAN. Um, abordarea pe care doresc să o iau este una internațională, facem parte și dintr-o comisie internațională, lucrăm împreună cu uh, australienii, neozeilandezii uh, și așa mai departe. Încercăm să găsim căi să reglementăm acest domeniu. Uh, piața este una foarte mare, noi suntem lideri mondiali în manufactură. Cred că trebuie pur și simplu să uh, Uh, căutăm o cale pozitivă pentru a face uh, progrese. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații și, bineînțeles, sunt convinsă că vom coopera într-un mod cât se poate de constructiv la acest raport plin de provocări. Mulțumim, doamnă Foster. Voi da acum cuvântul comisiei, uh, domnul Cornelis, care ne va prezenta această comunicare. Aveți cuvântul, domnule Cornelis. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Noi la Comisie considerăm că dronele sunt o tehnologie promițătoare și că vor juca un rol important în viitorul aviației. Credem că ar trebui să fim deschiși la această tehnologie pentru că ea ne va aduce oportunități. Însă, în comunicarea Comisiei de anul trecut, am recunoscut că această uh, nouă tehnologie aduce cu sine provocări sociale regulile pentru viitor trebuie nu numai să promoveze această tehnologie, ci trebuie să abordeze chestiunea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Mă refer aici la dreptul de servicii sigure și, uh, bazate pe drone, dar și dreptul la protecția datelor, menționat pe bună dreptate de antevorbitori. Mă voi concentra așadar pe aceste subiecte. După cum spuneam, cred că trebuie să uh, Um, uh, reglementăm aceste chestiuni uh, de drepturi ale cetățenilor uh, dacă dorim ca industria să crească. Și acceptarea din partea publicului este importantă. Majoritatea participanților în industrie recunosc acest fapt. Drept urmare, Comisia din 2013 deja începuse un dialog cu uh, autoritățile de protecție a datelor uh, la nivel european și nivel național supraveghetorul privind protecția datelor a publicat un aviz referitor la drone în noiembrie anul trecut. Acest aviz insistă asupra unor măsuri cum ar fi conștientizarea și crearea de instrumente pentru a sprijini industria. De asemenea, am discutat cu autorități naționale pe baza articolului 29, uh, a grupului de lucru articolul 29 și acesta își elaborează avizul privind dronele civile și vom putea prelua așadar și această opinie uh, în propunerea noastră. De asemenea, am uh, făcut un studiu referitor la viața privată și acest studiu, la fel ca și alte avize a ministrilor de transport, de exemplu, de anul uh, trecut, ei bine, studiul a arătat că legislația actuală, odată ce va fi finalizată revizuirea uh, pachetului privind da, protecția datelor, e bine, legislația actuală nu va trebui să fie modificată pentru a uh, include dronele. Și asta din motivul că această legislație este neutră din punct de vedere al tehnologiei. La comisie, care este situația? Nimic nu este definitiv, lucrăm la o evaluare a impactului care va evalua toate aceste elemente devine clar că în domeniul uh, siguranței vom avea probabil uh, nevoie de reguli noi pentru a adresa acest uh, subiect. Bineînțeles, va trebui să concepem aceste reguli în așa fel încât să facilităm și implementarea altor elemente, cum sunt cele privind viața privată. Să vă dau exemple. În declarația de la Riga se spune că este important ca operatorii de drone să fie identificați. Iar domnul Michel tocmai s-a referit la asta, la faptul că, spre osebire de alte mijloace de supraveghere, uh, pentru drone nu se poate vedea imediat de către cine sunt operate. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să găsim soluții tehnologice pentru asta, cum ar fi, de exemplu, un fel de um, chip de identificare sau de etichete de identificare pe uh, drone. O altă măsură, de asemenea, de tip tehnologic și care ne va ajuta să răspundem la uh, provocări este așa numitul geofencing, și anume pre- prevederea în soft Um, ca um, dronele să nu poată ajunge în anumite zone și să se creeze astfel zone care nu pot fi survolate de drone. Iar oamenii ar putea să-și identifice propria proprietate ca o zonă care să nu poată fi survolată de drone. În ceea ce privește programul, la finalul anului vom veni cu un pachet de strategie aviatică care va acoperi mai multe subiecte, însă dronele vor face parte din acest pachet și uh, iată, veți avea detalii cu intențiile noastre uh, și uh, cu, vor fi și propuneri juridice în domeniul securității. Și asta va răspunde la angajamentul politic de a permite drone, dronelor să zboare în spațiul aerian european împreună cu alți utilizatori, începând cu 2016, pe baza unor reguli europene, astăzi există numai reguli naționale pe câteva puncte specifice, limitele, limita de 150 de uh, kilograme când vine vorba de competența uh, Agenției Europene pentru, uh, securita pentru Securitatea Aviatică. Uh, ne-am dat seama că această limită este nepotrivită și ar trebui eliminată. De asemenea, și statele membre sunt de acord uh, cu asta. Această prevedere a fost uh, introdusă în urmă cu mai mulți ani când nu existau dronele, deci probabil că va dispărea. De ce ne concentrăm asupra utilizării comerciale a dronelor? Aceasta este zona noastră principală de responsabilitate. În general, când este vorba de aviație, nu reglementăm servicii de stat. De exemplu, elicopterele de poliție nu sunt reglementate de, uh, la nivel european. Cu aceasta, cred că v-am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să o întreb pe doamna Post, raportoarea, dacă dorește să tragă concluziile. Eh, da, foarte pe scurt. O să continui în suedeză. Vreau să mulțumesc eh, toate, pentru toate com comentariile foarte utile pe care le-am auzit aici. Sper că și sunt sigură că o să cooperăm uh, foarte bine pentru a găsi um, uh, soluții pozitive pentru acest raport, pentru formatul său, deci mă aștept să co- colaborăm foarte bine. De asemenea, mi s-a cerut să avem un aviz foarte clar din perspectiva securității, siguranței și a drepturilor omului. Uh, Asta îmi doresc. În ce privește calendarul, prima versiune va apărea pe 4 iunie, documentul final va fi adoptat pe 3 septembrie la comisia noastră, iar la TRAN pe 15 septembrie se va adopta. Acesta este calendarul preconizat. Trebuie să mă duc la o altă ședință, deci foarte pe scurt, încă o dată mulțumiri. Mulțumim, deci, prezentarea proiectului de comi de raport este prevăzută pe 3 iunie, pe 12 iunie data limită pentru amendamente, pe 12 iunie la prânz. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct. E vorba de studiul STOA privind supravegherea în masă. Dragi colegi, acest studiu a fost solicitat uh, organizației STOA ca parte a anchetei pe care noi o purtăm în ce privește supravegherea electronică de masă a UE, acoperă subiecte critice, cum ar fi posibilitatea adoptării încriptării end-to-end pe scară largă, posibile beneficii ale open source pentru securitatea îmbunătățită, avantaje și dezavantaje privind internetul european, precum și alte tendințe tehnologice, cum ar fi securitatea bazată pe date. În prima parte a studiului, domnul Schuster ne va spune în ce măsură cetățenii UE pot sau nu să-și protejeze viața privată folosind diferitele tipuri de securitate, de soluții de securitate existente astăzi. El, de asemenea, va aborda pe scurt uh, Um, produsele uh, sau serviciile care se există astăzi în legătură cu pro, um, supravegherea masă și în partea a doua domnul Patrick de Graf va vedea care sunt acele posibilități strategice pentru a îmbunătăți internetul pe termen mai lung. Va vedea care sunt diferitele posibilități politice sau de politici pentru a um, Uh, combate diferitele tipuri de uh, probleme tehnologice și intervenții publice. Dau cuvântul domnului Schuster și apoi domnului Graf pentru a face prezentările respective, după care membrii noștri vor avea ocazia să pună întrebări. Domnule Schuster, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Coelho. Un comentariu foarte scurt. Împreună cu secretariatul, vă rog frumos să verificați ce se întâmplă cu personalul de aici, de la Parlament, în sensul că noi n-am putut să primim prezentarea de la Europol decât după 15 minute după ce a început declarația din partea Europol. Uh, și mi s-a spus de asemenea că nu se poate reduce nivelul de luminozitate în sală ca să vedem așa cum trebuie PowerPoint-ul de la Europol. N-am văzut jumate din uh, slide-uri și vreau să spun că dacă nici acum nu se întâmplă această reglare, nu o să pot să văd studiul pe ecran. Mi se pare că în ce privește condițiile de lucru și eh, personalul care ne sprijină, mi se pare că nu, nu funcționează cum trebuie lucrurile. Mulțumesc. Cred că pre prezentarea de la Europol o, o veți primite, o veți primi pe, o veți primi pe e-mail și, și eu fac eh, apel eh, la colegii noștri din echipe pentru a putea vizualiza mai bine aceste prezentări Domnule Schuster, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, onorabili membri, doamnelor și domnilor. Este o plăcere și o onoare pentru mine de a vă prezenta astăzi prima parte a studiului privind supravegherea de masă, concentrându-ne pe oportunitățile și amenințările care sunt puse de diferitele aplicații actuale de rețea Studiul a fost pus la punct de organizația pe care o reprezint, fără a intra în detalii, deoarece aveți raportul. El există și disponibil pe internet. Vreau să vă spun că rezultatele acestui studiu au arătat cu claritate și au confirmat că agențiile de securitate națională, agenții de aplicare a legii într-o serie de state membre, în principal Uh, cei din uh, coaliție sunt uh, state care folosesc supravegherea de masă neîncetat, supraveghind comunicațiile electronice și așa mai departe, filtrează un volum mare de date pentru a vedea care sunt acele activități care pot să fie considerate ilegale. Aceste agenții au foarte multe aplicații la dispoziție, un portofoliu de aplicații, de, de instrumente, de software și de hardware care le permit să intre din exterior în diferite sisteme. Au pus la punct, punct aceste instrumente și cu forțe proprii, dar au și software pus la dispoziție comercial pe piață, așadar, Inclusiv firme europene furnizează astfel de servicii, cum ar fi grupul uh, Gama din uh, Germania și alte firme din Regatul Unit și din Italia, de pildă. Și în ciuda faptului că am avut uh, un acord care a restricționat exportul de tehnologiilor de supraveghere către anumite țări, activiștii au, fost, au reușit uh, să folosească aceste tehnologii în țări uh, cu un bilanț pe drepturile omului mai mult decât discutabil. Vă spuneam că e vorba de o colectare de dată absolut uh, nefiltrată, nebazată, nemandatată și nu este vorba de o colectare de date țintită cu mandat. Facem această distinție așadar, de asemenea, distinții între tipurile de date care sunt colectate. Pe de o parte, avem metadata, adică date despre date sau informații despre cine, unde, când, cu cine, pe ce canal comunică. Aceasta ar fi metadata. Aceste date sunt colectate în mod rutinier de către state prin agenții sau operatorii telecom și prin agențiile despre care v-am vorbit. Sunt date care pot fi folosite, procesate prin intermediul uh, unor tehnologii de inteligență artificială, prin data mining și pot fi analizate pentru a obține date suplimentare pornind de la acestea. Există multe cazuri în care s-a putut s-au putut uh, colecta date pe, acest, pe baza acestor metadate uh, identificând direct cu nume uh, persoanele care sunt implicate, deci de-anonimizând datele respective. Avem date legate de locații, prin smartphone-uri, prin Google și așa mai departe. Avem de asemenea date tip conținut, conținutul efectiv al mesajului uh, transmis, fie că este video, că este audio, că este text sau SMS. Aceste informații sunt interceptate și sunt colectate de aceste agenții care pot să le intercepteze, intercepteze de pe tot felul de aparate și uh, de pe PC-uri Uh, din diverse uh, rețele și servere și așa mai departe. E bine, au uh, sisteme de operare specifice care sunt desfășurate pe teren în acest moment și în acest scop. Și atunci, ce se poate face pentru a preîntâmpina aceste practici? În primul rând, ce recomandare mai avea noi? În primul rând, tehnologiile de încriptare care pot să acopere atât metadata cât și conținut. Pe partea de metadata, încriptarea conținutului ascunde o mare parte din informații, dar nu poate să acopere punctele eh, de plecare și de sosire de la A la B, adică cineva care trage cu urechea poate întotdeauna să știe de unde provine mesajul, unde se duce el. Deci poate face treaba asta pe rețelele private de asemenea. Poate că și dumneavoastră ați uh, uh, avut parte de acest gen de, de, de uh, evenimente pentru că există posibilități de încriptare care sunt esențiale pentru a combate diversele tipuri de intruziuni combinate cu firewall și așa mai departe. Oricum, ca măsură de prevedere, nu trebuie să apeși pe diverse linkuri dubioase, nu trebuie să răspunzi la e-mail-uri uh, care te hărțuiesc să dai numărul de cont și așa mai departe v-am spus că orice ar fi softorul pe care îl folosești de protecție trebuie actualizat uh, tot timpul, pentru că acești uh, activiști, acești hacker încearcă tot timpul să exploateze lacunele și vulnerabilitățile din sistem. Oricare ar fi măsurile aplicate, trebuie spus că nu există o garanție 100%, așa spun și experții, că nicio garanție nu vă va a acoperi 100% de riscul unui atac țintit care poate să vină din partea unei entități, unor statale puternice pe care un cetățean normal nu poate să o contracareze. Și vă spuneam, și state, și țări uneori nu pot să uh, preîntâmpine astfel de atacuri, dar apoi un cetățean normal. Dar pentru ca cetățenii să poată să se apere de aceste eventualități sau, în orice caz, pentru a putea preîntâmpina astfel de probleme, au existat multe um, uh, tentative, există soluții pe care chiar și recent le-am testat. Vă spuneam că o mare speranță este adusă de această încriptare a datelor pe hard disk a datelor, inclusiv a schimburilor pe chat, pe video, audio, emanând de la um, aparatele dumneavoastră. Și aceste posibilități sunt și pentru aparate fixe și pentru aparate mobile. Piața este foarte dinamică, unele soluții apar, altele dispar, deci este ceva foarte în mișcare. Apoi, care ar fi opțiunile tehnice și de politici pe care am putea să le sugerăm în urma acestui uh, studiu? Este clar că utilizatorii trebuie să fie mai conștientizați în ceea ce privește amenințările, în ceea ce privește posibilitățile pe care le au de a se apăra. Trebuie să facem o muncă de lămurire mult mai mare decât acum în ceea ce privește cele mai bune practici de securitate în acest domeniu. Și apoi, acea, tot ce înseamnă încriptarea datelor și posibilitățile aferente. Astfel de măsuri de securitate, astfel de uh, tehnici sunt adoptate foarte puțin în general în societatea noastră actualmente și aceste instrumente par destul de greoaie sau greu de folosit. În aceste condiții, uh, încercăm să investim în integrarea instrumentelor existente, poate instrumente, într-un nou sistem mai ușor de folosit, mai firesc, care este din start uh, introdus în aplicațiile noastre și în uh, tehnologiile pe care le folosim, inclusiv în comunicațiile pe social media și așa mai departe, inclusiv în căutările pe Google. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului de Graf pentru partea a doua. Studiului mulțumesc foarte mult, uh, Stefan, domnule președinte, doamne președinte, domnilor și domnilor. Aș vrea să subliniez uh, dintre rezultatele noastre câteva, dar mai întâi să merg la următoarea la următorul slide, aș sublinia așadar, deci în cadrul celei de-a doua părți a studiului, care ar fi opțiunile politice și tehnologice la dispoziția noastră. Oricum, subiectul este unul foarte tehnic și tehnologic, asta spun din capul locului. În primul rând, o abordare generică pentru promovarea vieții private, care ne va fi de folos și pe termen mai lung, apoi scenarii de politici, principalele evoluții tehnologice și politicile care pot uh, să le însoțească și apoi alte considerațiuni de politici și de măsuri abordate și de domnul Schuster, pe care noi le-am evidențiat în uh, studiul nostru. Apoi, Uh, protejarea vieții private împotriva supravegherii de masă cetățenilor UE înseamnă, în primul rând, protecția datelor personale, dar nu avem garanții 100%, mai ales când vine vorba de atacuri țintite, dar și când vine vorba de supravegherea de masă, nu avem o acoperire sau o garanție 100% că nu se va întâmpla nimic. Însă există posibilități ca să faceți în așa fel încât datele dumneavoastră să nu fie în, uh, în vederea tuturora, la dispoziția tuturora. Există tehnologii în acest sens, cum ar fi Tor, uh, există posibilități de a uh, avea o rețea separată, chiar un internet european s-a vehiculat această idee în trecut, sau să nu folosim computere deloc, dar cred că nu se gândește cineva la o astfel de posibilitate. Apoi, un al doilea mecanism ar fi cel legat de împiedicarea colectării acestor date prin uh, mecanismele de, de supraveghere, pur și simplu vulnerab- minimizarea vulnerabilității tehnologiilor folosite uh, de către utilizatorii umani astfel încât software-ul pe care îl folosim, programele pe care le avem și le folosim uh, sunt puse la punct în mod uh, sigur, folosite în mod sigur și apoi să folosim platforme tip cloud uh, dematerializate și uh, situate în altă parte decât locul de emisie a datelor și în sfârșit avem o altă sarcină aceea de a nu permite uh, accesarea acestor date, iar aici încriptarea ne permite să nu poată fi citite aceste date și asta poate fi fă făcută fie dimers în timpul comunicării, fie uh, aplicându-se această metodologie de încriptare asupra datelor stocate pe hard disk. Apoi uh, avem, uh, avem o securitate bazată pe date, data-centric security, ceva destul de tehnic. N-aș intra în detalii aici, dar ideea este de a proteja uh, automobilul și nu autostrada pe care îl circulă, dacă îmi permiteți această paralelă să ne asigurăm că uh, orice ar fi automobilul respectiv nu poate fi, să zicem, uh, deturnat. Uh, Există uh, posibilități de politici care emană de la tehnologiile emergente. Aici sunt multe lucruri de digerat, ca să zic așa. Ar fi două axe de reflexie. Pe de o parte, nivelul de inovare necesar și cât de noi tehnologiile pe care le putem deja folosi și apoi nivelul intervenției publice necesar care este util pentru a promova conștientizarea acestor chestiuni și pentru a duce, în fine, la crearea unui cadru care să protejeze Europa, cetățenii săi. Cât privește aceste reflexii, domnul Schuster ne-a spus că există deja inițiative uh, sau tehnologii existente, mature sau pe cale de a fi puse la punct, dar care ele sunt totuși astăzi dezvoltate pe o scară destul de mică. Ele trebuie să fie extin, extinse. Deci există opțiuni care vor trebui să fie în continuare dezvoltate. Ni s-a spus că anumite tehnologii și tehnici sunt destul de greoaie, greu de folosit și oamenii nici nu văd interesul de ce să folosească aceste uh, tehnici și trebuie să vedem în ce măsură putem să uh, uh îi uh, convingem pe oameni să adopte aceste tehnici uh, pe scară largă, fie o muncă de lămurire aproape individuală, fie să îi convingem pe mari fabricanți producători de astfel de tehnologii în pachetele lor comerciale să introducă deja toate aceste posibilități, deci din start. Apoi, uh, partea de jos uh, a um, acestui grafic ne arată cam care ar fi evoluția uh, unor tehnologii neexistente astăzi, dar care vor fi mature peste câțiva ani, de pildă securitatea bazată pe date. Există multe idei promițătoare care circulă în acest sens, însă cercetarea uh, Uh, va fi în continuare necesară la acest domeniu pentru a veni într-adevăr cu aplicații practice. Iar în partea de stânga sus vedeți uh, care sunt măsurile de, de, de promovare a încrederii. O încredere între utilizatori și producătorii de software dacă un hacker găsește un punct slab uh, într-un uh, sistem, atunci uh, se poate imagina că cineva poate să semnaleze treaba asta și că imediat rețeaua pe care s-a petrecut sau autorul acestor aplicații poate să fie avertizat. S-a întâmplat asta deja în trecut. Apoi avem și scenariile cele mai uh, îngrijorătoare în condițiile în care pur și simplu avem un fel de uh, îmbucă, uh, îmbucătățire a sistemului, adică rețeaua nu mai este una, ci există mai multe sub internete, sub rețele, în bucățele mici pe care se poate acționa mai bine, deci pentru a întrerupe cumva fluxul, internetul poate să uh, fie cumva gestionată către autori, uh, de către autorități, uh, promovând tehnici de încriptare în Europa, pentru că astăzi un institut tehnologic din Statele Unite dă toate aceste autorizații, inclusiv pentru Europa. Însă sistemul lor este așa de bun și performant că este adoptat imediat de către ceilalți, dar știm bine că uh, sau poate că nu știți că NSA-ul are totdeauna un cuvânt de spus în standardele de, N, de încriptare, deci depinde mult și de unde vin aceste tehnologii. Poate am putea să ne gândi la un standard dublu uh, de certificare, autorizare care să emane de aici, din Europa. Thank you. Mulțumesc. Promising options deriving... Politici, opțiuni politice decurgând din toate acestea. Se pune o întrebare cheie și anume cum se ajunge la un nou echilibru acceptabil între interesele cetățenilor UE și legate de viața lor privată și interesele legitime ale autorităților de aplicarea legii și ale serviciilor de informații. Cercetarea noastră ne-a demonstrat că în această etapă, având în vedere ce s-a spus în, la, în prima parte și după dezvăluirile lui Snowden, e bine, ce va însemna asta? Și anume că va trebui să punem accentul mai mult pe protecția cetățenilor europeni, pe când uh, agențiile de securitate sau siguranță națională și celelalte entități uh, vor putea folosi această dată, dar numai într-un cadru organizat, riguros, de anchete penale, etc. Mai multe opțiuni s-au desprins, vreo 10, însă aș pune uh, accentul pe prima și anume a uh, circumscrie cumva datele uh, într-un și fluxul de date pentru a putea uh, vedea mai bine Uh, circulația datelor, care apoi uh, ne permite să vedem nivelul de date și circulația lor. Există opțiuni cum ar fi acel internet european, Internet uh, European Subnet, care ar fi o opțiune foarte costisitoare pe de-o parte, pe de altă parte ne-ar submina uh, uh poziția noastră în economia uh, deschisă și să nu mai vorbim de faptul că cineva chiar și în acest subnet, în această subrețea, ar putea foarte bine să spioneze. Deci, încă o dată, nu trebuie să distrugem ceea ce avem deja. Apoi, din punct de vedere al vieții private, dar și din punct de vedere al uh, securității cibernetice, trebuie să punem mai mult accentul pe siguranța sau securitatea software-ului, aplicațiilor mai ales de cele de tip open, care sunt, astăzi există, slavă Domnului, dar uh, multe dintre ele nu au capacități suficiente de protecție a vieței private și nu se pot asigura că sunt ele însele sigure. La rețeaua Tor, de exemplu, ni s-a spus că numai o singură persoană face audit de securitate. Nu știu, o fi adevărat, nu o fi adevărat, așa mi s-a spus. Deci există uh, puncte slabe în acest lanț, în acest proces, pentru că, pe de altă parte, s-au pus la punct uh, software-uri care sunt uh, deja larg folosite. Apoi, încriptarea end-to-end, -end, de la un capăt la altul, este ea inevitabilă. Uh, lucruri care pot să înfrunte așadar atacurile. Iată de ce o schemă de certificare europeană, un certificat independent ar putea fi o idee bună în acest sens. Așa cum am spus, există posibilități individuale, dar și colective de a îmbrățișa aceste tehnologii Însă, noi, uh, pentru a accelera acest proces, ne-ar, ne place să avem uh, o metodă colectivă și asta și pentru a ajuta agențiile de aplicare a legii. De pildă, în ce privește anumite instrumente care pot fi puse pe piață, ar exista obligația ca acestea să fie verificate ca și calitate în acest sens înainte de a intra pe piață. Acum câteva evoluții care pot să ne influențeze în continuare în ceea ce privește măsurile posibile. Noi nu suntem organ de decizie, ci dăm eventual niște piste de reflexie și permiteți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva idei. idei. Uh, securitatea și viața privată nu se exclud, reciproc din potrivă există zone de tangență, ba chiar de suprapunere și Echilibrul nu poate fi garantat de tehnologia însăși, ci este mai mult uh, un act uh, politic. Distincția dintre supravegherea de masă și cea țintită este una utilă și ne ajută să facem o diferență între diferitele opțiuni de tehnologii utile sau unele care sunt prea utile, prea folositoare în sensul că le-ar putea împiedica anumite operațiuni de securitate, prosecuritate. Apoi, am avut o idee vehiculată de multe agenții de aplicare a legii, cum că încriptarea în sine este o idee proastă, dar încriptarea este ceva folosit peste tot, în internet, în serviciile bancare, în uh, telefonie și este un uh, instrument absolut esențial pentru ca internetul să poată să continue să funcționeze în mod uh, sigur și, în sfârșit, încriptarea aceasta, pentru a-l cita pe domnul Brușnaer, este ceea e, determină pe cei de la aplicarea legii și de la sursele de informații să treacă de la supravegherea de masă la supravegherea țintită. Și, în sfârșit, pentru a ne plasa într-un context mai larg, Colectarea datelor din cadrul supravegherii de masă, mm, sistemul internet, modelul de afaceri, modul în care el crește organic uh, și este promovat de firme private. Vedem că acum avem o nouă evoluție, internetul uh, lucrurilor, big data și așa mai departe. Și cred că în aceste condiții, supravegherea de masă îi va afecta pe unii mult mai mult decât uh, o pot bănui. Toate aceste lucruri sunt demne de interes pentru experții internetului și a tehnologiilor pe internet ca și mine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum putem începe discuțiile. Domnul de presă dorește să ia cuvântul, domnul Caeno. Albrecht, Ian Albrecht. Domnul de pe. Uh, merci, madame la présidente. Uh, D'abord, mes excuses aux experts. Et... Mulțumesc. Scuze colegilor care mă cunosc, nu sunt uh, un expert de internet departe. Chiar de a fi așa ceva. Sunt doar un utilizator. Deci multe dintre lucrurile pe care le-a spus nu le-am înțeles, mărturisesc. Aș avea însă două comentarii la ce ați spus. Cred că e imposibil să transformăm pe toți utilizatorii de internet, vorbesc din optica securității, deci e imposibil să-i transformăm pe toți, ca mine, ca alții unii care sunt uh, mai sofisticați sau mai puțin, în ingineri de autoprotecție. La un moment dat ați spus că în ceea ce prește stocarea datelor, că trebuie să încercăm să uh, alegem un cloud care să fie practic undeva uh, unde datele pot fi uh, stocate în siguranță. Cum să știu eu toate astea? E vorba de măsuri din ce în ce mai sofisticate pentru toți utilizatorii. Nu cred că așa se pot proteja datele lor personale. Când spuneți că unii mari uh, vânzători ar trebui să includă mecanisme de uh, protecție în pachet, asta mi se pare mai inteligent, însă aș avea de voie și de părerea dumneavoastră. Cine se poate opune unei astfel de idei? Poate că e o opțiune mai bună să influențăm pe cei care vând aceste pachete să includă o serie de mecanisme în loc să-i transformăm pe toți utilizatorii în uh, ingineri de self-protection. Dacă rezum bine, încriptarea e soluția pe care o propuneți. Și o mă ocup de protejarea cetățenilor, de securitate, însă mi se spune că trebuie să este și o limită la încriptare. Acum ajungem uh, la o opțiune politică. Ați spus că uh, adunarea datelor rămasă nu servește la nimic, deci PNR uh, trebuie lăsat practic baltă și spuneați că datele trebuie colectate în mod uh, specific. Nu știu, poate am interpretat și ce ați spus, însă eu așa am avut impresia că înțeleg lucrurile. Forțele de poliție ne spun că și încriptarea își are propriile limite din motive de securitate. Ce spuneți? E drept sau nu? Forțele de poliție încearcă să facă presiune asupra noastră? care ar fi nivelul de mobilizare a mijloacelor uh, tehnologice pentru o încriptare generalizată sau nu, pentru ca forțele de poliție să aibă acces la o serie de informații. Fie prin uh, colectarea în masa datelor, fie prin cea țintită. Iată niște întrebări din partea unui uh, analfabet curios. Mulțumesc! Carlos. Mulțumesc. Două chestiuni, două întrebări uh, care nu țin neapărat de cercetarea aspecțiilor noștri, însă două chestiuni importante. În primul rând, lipsa de încredere a cetățenilor în instituțiile de stat și supravegherea în masă care duce la apariția acestei lipse de încredere. Ideea că statul îi protejează pe cetățeni nu mai este valabilă. Știți că au existat instituții oficiale în afara Uniunii Europene și în interiorul Uniunii Europene care ofereau, care practic uh, și-au băgat nasul în datele personale. Deci lipsește încrederea. Și există și culturi diferite. În unele țări, precum țara mea, niciun sistem de informații nu poate intercepta datele fără uh, permisiunea judecătorilor. Și există țări europene în care serviciile de informații au dreptul legal de a o face fără niciun fel de permisiune. Și știm că în unele țări există o bună supraveghere parlamentară sau a justiției asupra serviciilor de informații, în timp ce în alte țări lucrurile nu stau tot așa. Asta, asta nu intră în studiul dumneavoastră. Dacă nu putem avea încredere în instituțiile de stat, bineînțeles, atunci vom face presiuni pe partea tehnologică ne vom întreba cum se pot proteja cetățenii înșiși de o supraveghere nedorită uh, sau chiar în masă. După părerea dumneavoastră, ați făcut distinția corect între supravegherea în masă și cea legală și țintită, pe care o putem accepta. Însă supravegherea în masă trebuie practic combătută. Deci ai ce vrește radicale, le-ați uh, distrus imediat. Am și eu aceeași impresie ca și Gerard Depre. Principala propunere pe care ne-o faceți este încriptarea. care e mai utilă decât uh, folosirea de parole, de antivirus sau de firewalls. Criptarea nu e ceva nou în 2001, Parlamentul European a propus o utilizare largă a metodelor de criptare când am avut uh, comisia de investigare Shalom. De atunci lucrurile nu au mai uh, evoluat. Am două întrebări specifice acum. Cum îi răspundeți la întrebarea lui Gerard Depre în legătură cu conflictele între protecția datelor cetățenilor noștri și presiunile legate de aplicarea legii, care sunt legitime. Știți mai bine decât mine ce dezbatere a avut loc în ultimele două săptămâni în SUA între Apple și alte mari companii pe de-o parte și NSA, CIA, sistemul uh, legal american în legătură cu această chestiune. Companiile sunt acuzate de faptul că au acele programe uh, blocate care sunt probabil asemănătoare cu criptarea uh, pe care nu le poate sparge nimeni, nimeni nu le poate uh, interpreta. Vorbeați de asemenea de lipsa de interes a cetățenilor. Mi se pare că uneori nu e vorba de o lipsă de interes, ci de frică. În Parlament am primit comentarii din partea cetățenilor care ne spun că preferă să nu folosească sistemele de criptare deoarece se tem că poliția îi va bănui că au ceva de ascuns și că vor putea, practic, să fie ținta uh, controalelor. Deci astfel își pierd, practic, încrederea în astfel de programe. Deci să nu vorbim doar de lipsa de interes, ci pentru că criptarea nu e prea răspândită, ar trebui să vorbim mai degrabă de temerile cetățenilor de a le folosi, de a nu alerta inutil autoritățile poliționești. Domnul Albrecht. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru activitatea dumneavoastră. Am și eu câteva întrebări referitoare la criptare și referitoare la securitatea sistemelor IT în general Prima mea observație este referitoare la comunicarea sigură și criptarea sigură. Toate acestea nu ajută la nimic dacă în aceste sisteme sigure există ușițe din DOS. Dacă există astfel de căi de acces prevăzute în tehnologie, există și posibilitatea de a submina măsurile de securitate. Într-o dezbatere politică cum o avem noi pe un subiect tehnic, am senzația că există o mare neînțelegere și anume că ar exista o uh, astfel de ușiță din dos, o cale de acces care să fie care să poată fi folosite de un uh, număr limitat de persoane sau de o singură autoritate. Tehnologia este vulnerabilă în sensul că nu există niciodată un mediu 100% sigur. Am dezbătut faptul că nu vom avea niciodată securitate 100% în societate, în viață, în general. Trebuie să discutăm și faptul că nu există securitate 100% în domeniul IT. Deci nivelul de securitate poate crește, dar dacă sunt în același timp prevăzute anumite căi de acces, astfel de ușițe din DOS, atunci nivelul de securitate practic scade în mod dramatic. Vorbim, de exemplu, despre criminalitate, organiz- criminalitate cibernetică, sau despre atacuri asupra sistemelor de informații. Astăzi știm că cei care au lansat atacuri uh, foarte performante asupra sistemelor informatice au fost de cele mai multe ori autorități ale uh, democrațiilor occidentale. Iar acum avem de-a face cu astfel de atacuri și din partea altora și cu uh, utilizarea acestor căi de acces și din partea altora, inclusiv pentru a uh, decripta mesajele criptate. Așadar, cred că astăzi trebuie să uh, vedem cum acționăm. Până la urmă, mesajul meu este, este în același timp și o întrebare, și anume, în ce măsură putem obține sisteme de securitate, sisteme sigure de IT, dacă în mod constant subminăm tocmai aceste sisteme sigure prin crearea de căi de acces. Nu ar trebui să ne asigurăm că ar trebui să existe măsuri de securitate și standarde de securitate care să nu poată fi încălcate niciodată și care să nu poată fi compromise de uh, căi de acces uh, oferite și de veșnicul dar. Apoi, în ceea ce privește standardele de securitate în domeniul IT în general, ați uh, vorbit despre responsabilitate. Dacă am înțeles eu bine, înseamnă că în majoritatea statelor membre, dacă, sau dacă nu chiar în toate, nu există un cadru juridic care să impună sancțiuni pentru o lacună sau uh, pentru nerespectarea unui standard uh, IT de securitate. Întotdeauna trebuie să dovedești că a existat o daună și apoi și atunci intervine această responsabilitate uh, pentru dauna în domeniul civil. Dar atâta timp cât nu are loc o daună, nu trebuie să te temi de nicio sancțiune. Și cred că asta este una dintre cele mai mari lacune juridice în infrastructura IT. Și asta nu numai referitor la sau față de utilizatori, ci și în situații business to business. Am auzit că unii uh, furnizori oferă infrastructură și servicii uh, pentru informații inclusiv uh, confidențiale și se pare că nu au posibilitatea să analizeze anumite hardware-uri pe care le folosesc, rutere, uh, și să se asigure că nu există uh, nicio încălcare a standardelor de securitate sau nici nu au cum să verifice că nu există prevăzut o cale de acces, pentru că aceste rutere sunt uh, proprietatea producătorului sau uh, sunt protejate de drepturi de autor. Este vorba chiar de sisteme de operare și în acest parlament, de exemplu, sau de uh, dispozitive din acest parlament. E bine, furnizorul de servicii nu se poate asigura că legile sunt respectate. Deci, atâta timp cât nu schimbăm această situație, aceste companii care, care oferă sistemele pe piața europeană sunt responsabile pentru și atât timp cât cu aceste companii nu sunt responsabile pentru lipsa respectării standardelor, nu putem obține nimic. Dacă nici autoritățile din um, Europa nu pot verifica respectarea și implementarea acestor standarde, avem o mare problemă. Așadar, um, despre toate acestea aș vrea să-mi spuneți câte ceva. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Domnule Schuster, doriți să răspundeți? Poate domnul de Graf Mulțumesc. Voi încerca în primul rând să răspund uh, parțial la întrebări, după care poate colegul meu va aduce completări. Domnului Depre, sper că vă pronunț corect numele. Dumneavoastră ați spus, v-ați întrebat dacă e greșit să-i transformăm pe utilizatori în ingineri de autoprotecție. Da, nu e corect, nu ăsta e scopul nostru și nici sugestia noastră. Noi sugerăm că trebuie conștientizat mai mult uh, utilizatorii în legătură cu aceste amenințări și riscuri. Aveți dreptate. Organizațiile mari sunt responsabile. Standardele software, aplicațiile în sine nu trebuie să fie setate ca astăzi. De exemplu, Facebook. Eu n-am un cont pe Facebook. Am, am încercat să-mi fac una, am început să-mi fac una cu 5 ani, însă după aia am uh, lăsat o baltă. De exemplu, setările de, de privacy sunt la minim, practic, <laughs> setate. Cele care sunt uh, Eh, cele care sunt eh, practic eh, implicit acolo puse. Nu e normal ca toate datele să fie puse la dispoziția tuturor așa din start. Și acum criptarea, domnule Coelio. Vorbeați de tehnologiile de criptare și spuneați că rata adoptării acestor tehnologii a crescut în ultimii ani. Părerea mea personală e că Asta depinde mult de dificultățile tehnice de a uh, înfița așa ceva. Eu sunt uh, inginer IT și vă spun că acum câțiva ani, când am început cu EGP, mi s-a părut foarte complicat. O altă problemă, criptarea, <laughs> criptică, clar. E o matematică, practic, uh, avansată. Uh, și pentru mulți e practic primul lucru care te face să te sperii. Doamne ferește, e prea greu. Ideea ar fi să ai ceva simplu, bagi în priză, așa cum dai drumul la calculator și lucrurile funcționează. descriptare. Deci ar trebui să fie o setare implicită. Asta cerem noi. Următorul lucru dacă criptăm totul, atunci cum pot forțele de ordine să-și facă treaba? E o chestiune dificilă, e drept, însă eu aș vrea să folosesc aici o ambiguitate. Serviciile poștale. Dacă trimiți o vedere de la Bruxelles, salutări din Bruxelles, știi că toată lumea poate, practic, să pună mâna și să citească această vedere. A, uite, Stefan a fost la Bruxelles, minunat. Dacă pui vederea într-un plic și îl uh, închizi, în fine, lipești plicul, mai pui și o ștampilă, un timbru, atunci e clar că uh, expeditorul nu dorește ca nimeni să citească vederea. Dacă de ce, deschizi plicul respectiv, îi încalci și intimitatea. Situația generală în ziua de astăzi e că o mare parte din cetățeni presupun că atunci când trimit un e-mail sau când comunică ceva pe internet, ă, comunicarea lor e băgată într-un plic. Ei bine, nu e cazul. Dacă am criptat totul, e ca și cum am include comunicările într-un plic care sunt implicațiile pentru agențiile mm, de mm, aplicare a legii, pentru forțele legii. Asta nu înseamnă că nu-ți mai pot face treaba. Bineînțeles că pot să o facă. De-a lungul anilor au găsit mijloace de a-i uh, identifica pe suspect și de a combate uh, delinvența mm, și e clar că munca lor ar fi mai grea prin criptare, e drept. Însă, tocmai de asta discutăm astăzi aici, pentru a afla cât din libertatea noastră personală suntem dispuși să sacrificăm pentru a le ușura munca forțelor de ordine. Sau cât din libertatea asta nu vrem să sacrificăm. A fost uh, tehnic eu în primul rând. Dumneavoastră sunteți uh, parlament. E sarcina dumneavoastră să discutați și să ajungeți la o concluzie în această privință. Eu v-am prezentat lucrurile din punct de vedere tehnic. Alte întrebări referitor la ușa din spate. Bineînțeles, dacă cineva dorește să construiască ușă din spate în tehnologia criptării, e ca o ușiță secretă pe care nimeni nu o deschide, dar dacă o deschizi, afli totul. Lucruri ca astea s-au întâmplat deja. De ce? Colegul meu de graf a spus mai înainte, majoritatea acestor standarde de criptare sunt uh, adoptate de Institutul Național de Standardizare din SUA. Domnul de Graf a spus că Agenția Națională de Securitate din SUA are un cuvânt de spus, un mare cuvânt de spus. În trecut uh, au fost situații când s-a văzut că influența lor era suficientă pentru a construi astfel de căi de acces uh, practic pe ușa din spate ascunse. Și după ce s-au publicat, au fost schimbate imediat uh, și uh, reparate, să cum putem evita astfel de situații. Cred că într-un mod foarte uh, direct și simplu, cu cât procesul e mai deschis și mai răspândit, deci cu cât participă mai mulți la acest sistem, nu doar SUA, ci și participanți la nivel internațional, cu atât poți controla influența, influența unora și altora uh, și modul în care își folosesc această influență. Mulțumesc. Domnul de Graf. Because we don't have time. No, very, very fast. I can talk. Vă rog, nu spuneți aceleași lucruri. Cu siguranță că nu o voi face, stimată doamnă. Referitor la ultimul lucru pe care spunea domnul Schuster, în practică am văzut că standardele de criptare uh, sunt uh, deschise unui sunt deschise practic uh, unui control și că sunt practic mai sigure. Referitor la um, ușa din spate, care de acces ascunsă la revizuire. Aici nu e vorba doar de criptare, ci și la folosirea software actual. Asta se poate întâmpla tot timpul, însă e și foarte costisitor dacă tu ca întreprindere individuală vrei să-ți verifici uh, toate calculatoarele, bine, ai, bine, ai nevoie de experți care să facă aceste verificări. Cetățeanul de rând nu poate să facă așa ceva. Acum referitor la problema cloudului. În raport era o recomandare pentru statele membre UE în vederea încurajării opțiunilor de cloud de la noi. Ca cetățean poate că nu citiți toate notițele informative privind dreptul la protecția datelor personale, da, sunt prea lungi declarațiile alea. Asta, asta e parțial o soluție Agențiile de supraveghere uh, din uh, afara UE monitorizează acest trafic, însă există și astfel de agenții înăuntru UE care fac acest lucru. Nu e o soluție pentru cetățeni. Sunt deosebire de celelalte cetă- soluții, abordarea colectivă e cea mai uh, uh, reușită, credem noi, cea mai potrivită. Domnule Coelho, sunt de acord cu dumneavoastră. Teama e un uh, motiv pentru care utilizatorii nu adoptă anumite tehnologii. Însă există multe motive, de aia noi preferăm opțiuni colective în loc să așteptăm ca masele să și le însușească cu timpul. Eu nu sunt pentru sau împotriva supravegherii în uh, masă. Avem o poziție neutră în timpul cercetării în ceea ce privește uh, aceste elemente. Însă e important să se facă distinția între o supraveghere generalizată și uh, uneori una mai specifică, mai individuală, pentru care e nevoie de eforturi mai mare. în ceea ce este decriptarea dosarelor penale, de exemplu. Dacă este o criptare posibilă, puternică, aplicată corect, cum citeam, nu există suficientă energie în univers pentru a decripta astfel de dosare, astfel de arhive. S-a propus un fel de master key, însă eu sunt, am îndoieli în această privință. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările foarte interesante și pentru răspunsuri. Aș vrea să închei spunându-vă că noi, Comisia Libe, vom organiza o conferință la sfârșitul anului 2015 în ceea ce privește standardele de protecție a datelor și securitatea internetului. După rezoluția din martie 2014 privind supravegherea masa cetățenilor UE, așteptăm deci această conferință. Vă mulțumesc! Acum trebuie să trecem la punctul 6 de pe ordinea zi, criterii și mecanisme pentru stabilirea statului responsabil pentru uh, Uh, solicitarea pentru aplicarea protecției internaționale pentru care s-a depus cerere într-un stat membru. De... Acum uh, cineva de la serviciu juridic uh, al Parlamentului ne va prezenta cazul Tara Kel contra Elveția. Uh, din noiembrie 2014. E un caz care se referă la faptul că autoritățile elvețene au refuzat să examineze solicitarea de azil a unei uh, familii afgane cu șase copii și a deciziei de a-i trimite înapoi în Italia. Solicitanții au uh, susținut că dacă ar fi fost trimiși în Italia în absența unor garanții individuale în ceea ce privește grija lor, uh, Uh, ar fi riscat să fie supuși la un tratament uh, inuman și degradat din cauza existenței unor deficiențe sistemice în ceea ce privește modul în care sunt uh, tratați solicitanții de azil în Italia. Acum îi dau cuvântul reprezentantului serviciu juridic care ne va prezenta această sentință. După care doamna Cecilia Wikstrom va vorbi raportoarea noastră. De serviciul juridic are acum servi, uh, cuvântul. Mulțumesc, domn președinte. Cu siguranță că acest caz, Tarachel, pe care îl voi prezenta astăzi, a atras uh, multă atenție din partea mijloacelor de comunicare și a creat și o dezbatere în rândul uh, experților de drept. În primul rând, impactul acestui caz nu trebuie supraestimat. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că acest caz se referă la transferurile uh, confrontate cu regulamentul Dublin și nu e vorba de dreptul uh, material, practic, la azil. Chiar dacă cunoașteți acest caz, aș vrea să, vi le rez- uh, să vă rezum situația. Solicitanții sunt o familie de afgani cu șase copii minori deși sunt uh, de origine afgană, au trăit în Pakistan și Iran înainte de a ajunge în Italia prin Turcia. Odată ce au traversat granița italiană, asta înseamnă că în absența altor criterii, Italia este țara responsabilă să se ocupe de cererea lor de azil conform regulilor de la Dublin. Odată sosiți în Italia în 2011, solicitanții au uh, oferit autorităților documente de identitate falsă false. Au fost uh, supuși procesul de identificare Eurodac, uh, timp în care au rămas într-o facilitate de recepție pentru 10 zile, după care au fost mutați într-un centru de recepție unde au rămas două zile înainte de a pleca de acolo fără permisiune. În această perioadă nu au fost deținuți, iar membrii acestei familii nu au fost separați. Călătoria lor a continuat în Austria, unde au solicitat azil, solicitare care a fost respinsă de către autoritățile austrieci, iar un transfer înapoi către Italia a fost avut în vedere. Prin urmare, au părăsit Austria, s-au dus în Elveția și aici transferul lor către Italia, țara fiind țara responsabilă de a le examina cererea de azil, deci s-a avut în vedere acest transfer. Solicitanții uh, nu au fost de acord cu această măsură. Uh, în fața CEDO, solicitanții au susținut, în primul rând, că transferul lor uh, intenționat către Italia, deci din Elveția, i-ar fi expus la un tratament inuman și degradat, și anume că ar risca să rămână fără cazare sau să fie cazați în uh, condiții inumane și degradante. În al doilea rând, au susținut că lipseau garanțiile individuale în legătură cu modul în care se va face uh, uh, modul în care vor fi îngrijiți. Asta în contextul unor deficiențe sistemice sistematice din sistemul de azil uh, italian. De asemenea, au susținut că autoritățile elvețiene și cele italiene nu au ținut suficient cont de situația familiei lor. Prin urmare, au considerat că transferurilor către Italia ar încălca o încălcare articolul 3.8 și 13.3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Când a examinat acest, uh, această cauză, CEDO a ținut cont de regulamentul Dublin, care este obligatoriu pentru Elveția pe baza unui acord internațional. De asemenea, s-a invocat jurisprudența Curții Europene de Justiție și anume cauza NS și o parte din jurisprudența națională din Germania și Marea Britanie. Toate acestea, toate aceste cauze în legătură cu transferurile către Italia. Bineînțeles, Curtea de asemenea a făcut apel și la propria jurisprudență și anume cauza MSS, MSS împotriva Belgiei și Greciei, o cauză foarte cunoscută. După stabilirea cadrului juridic, uh, Curtea și-a stabilit sarcina ca fiind următoarea. Examinarea situației individuale a solicitanților, în lumina situației general din uh, statul de destinație, adică situația sistemului de azil italian și condițiile de recepție pentru solicitații de azil și, de asemenea, să stabilească dacă, în caz de transfer către Italia, ar exista într-adevăr uh, motive întemeiate pentru a crede că solicitanții ar uh, risca să fie supuși unui tratament inuman și degradant. CEDO, prin urmare, a recurs la testul clasic de încălcare articolului 3 uh, prin uh, un transfer, prin care se include și verificarea nivelului minim de severitate, conținutul obligației um, în ceea ce privește garanțiile de recepție. Curtea a confirmat că între statele din cadrul regulamentului de la Dublin există încredere reciprocă în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale din convenție, însă de asemenea se spune că această presupunere poate fi respinsă așa cum s-a arătat în caz, cauzele MSS și NS. De asemenea că deficiențele sistematice din sistemul de azil al unui stat Dublin poate rezulta la uh, un tratament inuman și degradant. Curtea după aceea a trecut la analizarea situației generale din Italia în ceea ce privește condițiile de recepție. Situația de facto. Mai specific, curtea a analizat mai multe elemente um, invocate de solicitanți. În primul rând, lentoarea procedurii de identificare. A conchis că acest element nu este direct relevant pentru cauzul lor. În al doilea rând, capacitatea centrelor de recepție aici a spus că capacitatea nu poate absorbi pe deplin cererea de, acomoda- de cazare și, în al treilea rând, condițiile de recepție în um, facilitățile disponibile. S-a recunoscut că în această privință există probleme, însă situația <laughs> nu e comparabilă cu cea din Grecia, caza um, MSS pe ansamblu. S-a evaluat situația generală din Italia, s-a considerat că e diferită de cea din Grecia. Prin urmare, nu pot fi împiedicate toate transferurile din stat, însă s-a ajuns la concluzia că există neajunsuri clare în Italia. S-au exprimat uh, îndoieli clare în ceea ce vrește capacitatea actuală a sistemului de azil italian, și anume faptul că solicitanții pot fi Um, expuși la riscul de a nu găsi uh, cazare sau de a fi cazați în facilități um, prea um, suprapopulate, unde lipsește dreptul la intimitate, unde, când, unde sunt condiții insalubre sau violente sau unde uneori fem, familie trebuie separate. Deci reamintesc faptul că această familie avea șase minori. În ceea ce privește situația individuală a solicitanților, Curtea a reamintit faptul că aceștia au fost uh, practic primiți imediat, îngrijiți, au fost cazați. S-a declarat că nu s-au aflat într-o situație comparabilă cu cea a solicitantului din cauza MSS. Însă, curtea a subliniat faptul că e vorba de o familie cu copii, a subliniat faptul că vulnerabilitatea maximă a copiilor trebuie uh, luată în calcul drept factor hotărât chiar atunci când acești copii sunt însoțiți de părinți. Toate acestea au dus la uh, faptul că temerile solicitanților uh, pot fi uh, acceptate de către, tute, de către curte, temerilor de a fi expuși la condiții poaște de trai. Sunt, au, fost, au considerat că aceste temeri uh, erau întemeiate. S-a considerat că principalul risc provine din vulnerabilitatea lor specială, deși uh, Copiii nu au fost prost tratați în Italia, nu s-a demonstrat că ar fi fost expuși la un risc uh, crescut de a fi uh, tratați astfel uh, față de alți uh, solicitați care trebuiau transferați în Italia. Uh, Curtea a hotărât astfel că din cauza deficiențelor din sistemul de cazare din Italia și din cauza riscurilor la care ar fi putut fi supuși uh, solicitanții, autoritățile elvețiene trebuiau să obțină înainte de transferul către Italia asigurări din partea Italiei în legătură cu faptul că acești solicitanți vor fi primiți în niște mm, uh, uh, condiții adaptate vârstei copiilor și că familia ar urma să fie menținută la oaltă. Curtea a cerut detalii specifice în ceea ce privește modul în care urma să aibă grijă de acești solicitanți, mai ales că aici era vorbă de familie și de copii. Detaliul trebuia să se refere la facilitățile de recepție, la condițiile fizice de primire a acestora și la menținerea unității acestei familii. Curtea nu a conchis că trebuie uh, suspendate generalizat transferurile, chiar în ceea ce privește acest grup de solicitanți. Însă există obligația procedurală de a face aranjamente cu autoritățile de recepție atunci când se întrunesc anumite circunstanțe specifice. Asta înseamnă că dacă autoritățile italiene ar fi dat uh, detalii mai specifice în ceea ce privește aranjamentele de cazare, care urmau să le garanteze o cazare decentă și nesepararea familiei, transferul respectiv ar fi putut să aibă loc. E interesant, cred eu, să adăugăm că decizia curții, și anume că s-ar încălca articolul 3 din Convenție dacă aplicații ar fi uh, returnați în Italia fără uh, astfel de aranjamente în prealabil, uh, deci e interesant că majoritatea judecătorilor care au votat a fost de 14 la 3. A existat și un aviz uh, contrar a judecătorilor care nu au fost de acord, care sunt de acord cu evaluarea situației. Acești trei judecători și exprimă îndoieli în ceea ce privește riscul concret și real de tratament uh, um, suficient de grav pentru a se considera că e încălcat articolul 3 în ceea ce privește situația individuală a acestor solicitanți. În ultimul rând, ce, putem, ce învățăminte putem trage în urma acestei cauze? Atunci când există deficiențe sistematice la un anumit nivel, o interzicere generală a transferurilor ar putea, uh, practic, fi avută în vedere. Într-o astfel de situație, presup, presupunerea respectării drepturilor fundamentale este, în general, respinsă și toate transferurile sunt uh, suspendate. În al doilea rând, atunci când nu există deficiențe sistematice, e posibil în continuare să se susțină că există riscul încălcării articolului 3 din Convenție în ceea ce privește tratamentele inumane și degradate într-un caz individual. Principiile jurisprudenței uh, la articolul 3 sunt uh, aplicate în continuare, iar interdicția un anumit transfer poate fi avut în vedere. Este cazul în care Ehm, solicitantul demonstrează că există motive întemeiate pentru care crede că eh, riscă să fie tratat în mod eh, inuman și degradant. De asemenea, eh, trebuie să țină în cont de situația generală din țara de transfer. Curtea, de asemenea, adaugă un element și anume condiționarea transferului în funcție de mm, aranjamentele specifice. Uh, atunci când există deficiențe în ceea ce privește primir sistemul de azil. Însă, atunci când nu sunt suficient de grave pentru a interzice toate transferurile. se introduce o nouă cerință care nu era prevăzută în acordul de la Dublin. Efectele acestei uh, hotărâri judecătorești se fac văzute deja în unele state membre, unde, de exemplu, sunt uh, noi proceduri pentru transferuri în țările de jos, în Germania, de exemplu, unde există proceduri speciale pentru familiile care trebuie transferate către Italia. De asemenea, trebuie să vedem cum va reacționa și Curtea Europeană de Justiție, de justiție în jurisprudența sa. E clar că în viitoarea jurisprudență va trebui să se răspundă la următoarea întrebare. Cine pe lângă familie neînsoțit, fa, prin, cine uh, pe lângă minorii neînsoțiți și familiile uh, cu copii minori va intra în categoria pentru care e nevoie de astfel de garanții speciale și care este exact nivelul de neajunsuri dintr-un sistem de azil pentru a uh, fi necesare aceste garanții. Vă mulțumesc, doamnă președinte, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc, acum doamna Minara. Actually, named me correctly, <laughs> so it's a bit difficult, but still, <laughs> after one. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi o reprezint pe raportoarea doamna Wikström, și vă voi prezenta poziția ei. Regulamentul Dublin creează o distribuție neechilibrată a solicitanților de azil între statele membre și a fost criticat de mai mult timp când am uh, făcut când am lucrat la reformarea dosarului a sistemului comun de azil, nu a existat suficientă voință politică pentru a schimba principiul de bază al Dublin. De aceea am lucrat la o nouă versiune bazată pe principiul responsabilității primului stat membru. Noul regulament Dublin 3 oferă mai multe garanții decât, uh, după cum a fost deja prezentat uh, acest lucru uh, de către serviciul juridic, același lucru prevăzut în articolul 3.2, care spune că dacă există riscul de tratament de inuman și degradant, atunci nu trebuie să aibă loc transferul. Curtea de Justiție duce acest lucru cu un pas, uh, mai înainte, cu un pas înainte și spune că ar trebui să existe garanții că persoanele respective nu vor fi supuse unui tratament inuman și degradant. Principi, uh, regulamentul Dublin este bazat pe faptul că Uh, sistemele sunt egale în toate statele membre și că ești tratat la fel și vei avea aceleași șanse de succes, uh, indiferent de statul în care ajungi. Însă noi știm că nu așa stau lucrurile și nimic nu ne spune că așa va fi în curând. Chiar dacă ar fi așa, problema este că distribuția solicitanților de azil este dezechilibrată și numai câteva state membre duc majoritatea responsabilității. Într-un sistem european de azil, toate statele membre trebuie să-și asume o responsabilitate egală. Opoziția politică împotriva Dublin a fost întotdeauna uh, puternică și vedem acum uh, din nou și din nou că și instanțele sunt critice față de acest sistem. Uh, Poate că în sfârșit a venit momentul pentru ceva nou, de exemplu un sistem bazat pe cote, pe contingente, care să aloce responsabilitate între statele membre, luând în considerare situațiile individuale ale solicitanților de azil, cum ar fi familia, vârsta, legături culturale și așa mai departe, pentru a facilita integrarea. Am o întrebare pe scurt către uh, serviciul juridic. În cazul Tarachel a fost vorba de cazul, de fapt, faptul că nu existau condiții de cazare sub, uh, suficiente, adecvate, având în vedere vârsta copiilor. În alte cazuri ar putea fi vorba de altceva. Uh, va fi nevoie însă în fiecare circunstanță individuală să existe garanții că sunt uh, garantate condițiile în, din toate uh, punctele de vedere, pentru că asta până la urmă va duce la imposibilitatea de a efectua orice fel de uh, transfer. Da, vă mulțumesc. Acest lucru nu reiese automat din uh, sentința Tarachel. Aceasta trebuie să fie analizată foarte, cu foarte mare atenție, pentru că este mai degrabă o excepție în uh, jurisprudență și duce foarte departe protecția minorilor. Se creează garanții într-un caz foarte specific și asta explică și de ce există un aviz uh, și de, de ce am încercat să analizăm acest caz. Dar nu pot să vă spun că uh, asta este concluzia automată din cazul uh, Tarachel. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Doriți să mai faceți comentarii? Nu? Cred că nu mai dorește nimeni să intervină. Trecem acum la, punctul, la punctele 7 și 8 dragi colegi. Săptămâna trecută, Curtea a dat două sentințe importante pentru noi. Parlamentul a câștigat aceste cauze, însă acestea ridică chestiunile juridice și politice foarte importante referitoare la fostele acte normative privind al treilea pilon. Am să dau cuvântul serviciului juridic pentru prezentarea sentinței. Domnul Caiola, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi spune doar câteva chestiuni în franceză pentru că cazurile au fost și sentințele au fost în franceză. În primul rând am să vă spun că cele trei sentințe date săptămâna trecută, cu două, uh, cele trei cazuri judecate cu două sentințe ale curții ne-au dat dreptate. Am câștigat așadar aceste cauze, însă o parte din uh, cauze, mai există o, o o part, unele cauze pe texte similare, pe uh, situații similare, și anume șapte. Acestea au fost parțial uh, suspendate și uh, așteptăm ca uh, curtea să se uh, uh exprime asupra acestor cauze uh, suspendate. Este vorba și de articolul 9, protocolul 36, privind măsurile tranzitorii. Sunt uh, hotărâri uh, foarte importante, uh, mai ales din punct de vedere constituțional, pentru dreptul Uniunii Europene. Curtea, într-un mod foarte sintetic, a spus că alegerile Consiliului de alegerea procedurilor pentru măsurile de execuție, care nu sunt corespunzătoare nici cu ce exista înainte de Lisabona, nici cu ceea ce a fost stabilit de tratatul de la Lisabona, este ilegal. Deci, uh, instanța a considerat, și asta trebuie analizat mai îndeaproape, că, într-adevăr, ar fi trebuit uh, pentru adoptarea celor acte de execuție să fie consultat uh, Parlamentul European. Acesta este motivul pentru care instanța a anulat cele trei uh, decizii. În ceea ce privește chestiunile mai tehnice, cu permisiunea dumneavoastră, voi da cuvântul uh, colegei uh, mele, doamna Penceva. Mulțumesc. Voi încerca pe scurt să prezint <clears throat> plângerile Parlamentului și răspunsul din partea uh, curții. Sunt cazuri destul de complexe, deci dacă aveți întrebări după aceea, vă răspund cu plăcere. Parlamentul a spus două lucruri. Temeiul juridic este incorrect și, în al doilea rând, că procedura folosită pentru adoptarea deciziilor a fost incorrectă. În ceea ce privește temeiul juridic, Parlamentul a considerat următoarele. Chiar dacă temeiul juridic citat de Consiliu țin, uh, sunt prevederi din uh, pilonul 3, singurul temei juridic posibil care ar fi putut fi folosit pentru adoptarea uh, deciziilor Consiliului în al treilea pilon ar fi trebuit să fie tratatul. Numai prevederile tratatului puteau fi acest temei juridic. În orice caz, când avem un act din pilonul 3 care spune că poate fi adoptat un nou act din pilonul 3, trebuie să existe o referință la prevederea din tratat și până la urmă temeiul juridic sunt prevederile din tratat. Cum prevederile din tratat au fost uh, abrogate, nu se poate continua adoptarea deciziilor pe baza acestor uh, prevederi abrogate. Însă, Consiliul spunea cum nu au că, a, așa cum nu au citat uh, temeiul juridic pe baza tra, uh, fostelor tratate, înseamnă că nu și-au bazat uh, deciziile pe, ba, pe acel temei juridic abrobat, abrogat. Parlamentul a spus că dacă al, a, provederile din al treilea pilon sunt temeiul juridic și nu tratatul, atunci temeiul juridic este ilegal pentru că nu este bazat pe tratat, este bazat pe legislație secundară. Uh, și, mai mult decât atât, legislația secundară prevede proceduri care nu sunt în conformitate cu tratatul uh, în vedere la momentul respectiv. Deci aceste prevederi din actul uh, pe pilon, de pilonul 3 sunt ilegale și nu se pot baza noi uh, acte pe acestea. Instanța a spus, da, este adevărat că aceste prevederi de pilonul 3 prevăd o procedură care este diferită de procedura din tratat, pentru că tratatul solicita ca Parlamentul să fie consultat, uh, prevederile din pilonul 3 nu. Însă, a spus curtea, prevederile din pilonul 3 trebuie să fie inter interpretate în așa fel încât să fie în conformitate cu tratatul. Și deci, chiar dacă nu menționează consultarea Parlamentului, trebuie să fie interpretate ca și când ar menționa consultarea Parlamentului. Drept urmare, argumentul Parlamentului că Um, prevederile din pilonul trei sunt diferite de cele din tratat, sunt respinse după intrarea în forță în vigoare a tratatului de la Lisabona, bineînțeles, fiecare act normativ trebuie să se bazeze pe acesta, pe temeiul juridic din acesta și așa mai departe. Parlamentul a prevăzut că există un protocol care are măsuri uh, tranzitorii, dar acest protocol nu se referă și la noi acte normative care au intrat în vigoare după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Curtea a spus că nu este de acord cu interpretarea Parlamentului pentru că această interpretare ar complica sau sau ar face chiar imposibilă aplicarea actelor din pilonul 3 și uh, practic protocolul privind prevederile tranzitorii nu ar putea să fie pus în practică. Așadar, ce a spus curtea? În cazul că avem, în care avem acte din pilonul 3, care prevede adoptarea unor noi acte, adoptarea acestor noi acte trebuie să urmeze procedura stabilită în actul de pilonul 3. Însă, această procedură din pilonul 3 trebuie să fie interpretată în conformitate cu fostul tratat european, care au fost abrogate de către tratatul de la Lisabona. Deci, acesta este sistemul care ar fi trebuit aplicat. De aceea a respins argumentele Parlamentului că ar fi trebuit uh, ca noul tratat să fie temeiul juridic. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește procedura, după cum spunea și colegul meu, instanța a spus că nu se aplică procedura tratatului de la Lisabona. Parlamentul a spus dacă este procedura dinainte a tratatului de la Lisabona, nici aceea n-a fost respectată pentru că Parlamentul nu a fost consultat. Curtea a spus, așa este, da, ar, Parlamentul ar fi trebuit să fie consultat și, drept urmare, argumentul Parlamentului că procedura urmată nu a fost conformă este un argument uh, susținut, uh, un argument justificat. deciziile luate au fost așadar anulate pentru că nu a fost consultat Parlamentului și uh, toate aceste decizii sunt valabile până când se adoptă noi acte normative. Uh, thank you very Mulțumesc foarte mult. Domnule Caiolo și doamna Penceva, vă mulțumim pentru aceste prezentări foarte interesante. Sunt uh, convinsă că aceste um, avize și aceste prezentări vor fi uh, în, îndeaproape analizate de către coordonator. Vă mulțumim foarte mult! Iar acum trecem la punctul 9. Pe 13 februarie 2015, domnul Corao a depus o întrebare cu solicitare de răspuns în scris, cosemnată de 19 deputați, o, întreb, o întrebare adresată Comisiei referitoare la transpunerea măsurilor pre-Lisabona de cooperare judiciară și polițienească. Răspunsul nu a fost primit în decurs de șase săptămâni, așa cum o solicită articolul 130.5 a regulamentului de procedură. Termenul ar fi fost 10 aprilie 2015. La solicitarea domnului Corao, întrebarea este uh, pusă pe ordinea de zi de astăzi în conformitate cu articolul 130.4 din regulamentul de procedură. Domnule Corao, aveți cuvântul. Așa. Mulțumesc. Înainte de adoptarea tratatului de la Lisabona, Domeniul jaie era cel de-al treilea pilon, se găsea în cel de-al treilea pilon și avea, era nevoie de unanimitate pentru adoptarea deciziilor și măsurilor în domeniul uh, polițienesc și așa mai departe. Din acest motiv, uh, lucrurile s-au schimbat. Vă rog frumos Sia e della, cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data d'entrata. Și deci s-au uh, hotărât niște lucruri înainte de Lisabona în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienescă. Iar aceste măsuri Slowly, because eh, Mai încet spune doamna președinte, mai rar, vă rog frumos, pentru că o ne solicită asta, vă rog. Comisia, conform articolului 258 din tratatul TUE, nu le mai consideră eh, aplicabile și conform articolului 4 din TFUE, care vizează funcționarea Consiliului Justiției, aceste lucruri nu s-au modificat. Poi il punto 3 diceva che la misura transitoria di quel paragrafo Punctul 3 se spune că măsurile de la alineatul 1 nu trebuie să mai fie valabile la 5 ani după tratatul de la Lisabona. Așadar, acest termen a a fost uh, atins anul trecut în decembrie. Iată de ce s-a pus întrebarea de către, domnul, de către mine însuși și de către alți colegi. Am cerut comisiei să ne spună care este statul de interpretare a acestor măsuri în contextul post Lisabona, iar statele membre și Parlamentul, ca și colegiitori, trebuie să aibă astfel de informații. Uh, mai mult decât atât, măsurile dinainte de Lisabona sunt deja obsolete, caduce și oricum trebuie să facă obiectul unor modificări, uh, revizuiri conform uh, regulilor în vigoare. Comisia a spus că uh, face un examen, un, o analiză individuală acestor măsuri, însă cele care sunt într-adevăr caduce nu au fost încă abolite sau abrogate. Așadar, există probabil nevoia de a face astfel de modificări legislative în ce privește mandatul european de arest sau în ceea ce privește cadrul nostru de combatere a terorismului? Cum putem să fim siguri că aceste acte își mențin caracterul proporțional în condițiile în care astăzi discutăm despre acte delegate, acte de punere în aplicare? Suntem oare siguri că pedepsele și sentințele uh, care ar putea fi aplicate traficanților de persoane și altor uh, infracțiuni în cadrul Schengen, uh, nu sunt ele cumva caduce? și în orice caz nu am primit până acum un răspuns satisfăcător la toate aceste dileme. Ne dorim să, ne dorim să existe o evaluare măsură cu măsură a modului în care, într-adevăr, funcționează aceste lucruri în europeană și să existe și un studiu de impact a tot ce înseamnă studiu uh, drepturile omului uh, în acest context. Mulțumesc foarte mult, domnul William Slat de la Comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte onorabili membri, Comisia încearcă întotdeauna să respecte termenele și datele limită impuse de procedură, să răspundă la întrebările Parlamentului, deși să știți că avem din ce în ce mai multe de astfel de întrebări de eh, rezolvat. Eu sper că pot încă de pe acum eh, să expun câteva elemente care pot să vă lămurească astăzi aici în comisia dumneavoastră. Domnul Corao a explicat deja cu multă claritate importanța datei care, sau datei limită care a fost uh, atinsă, să zic, anul trecut, în decembrie. Uh, e vorba de examen, exercițiul de cartografiere a achiului în acest domeniu, la care s-a angajat Comisia și în contextul unei faze de tranziție uh, am încercat să avem o coerență în raport cu tranziția de la un sistem la altul. Însă pentru asta avem nevoie de o colectare a datelor de la statele membre cât privește stadiul de implementare, de transpunere a chiului din acest domeniu. Și natura atât de diversă de pestriță a acestui statut de implementare a acquis n-a făcut decât să ne îngreuneze sarcina. Procesul continuă, iar Comisia a cerut tuturor statelor membre să notifice în mod uh, formal tuturor statelor membre care este situația până pe 15 mai anul acesta, deci peste câteva săptămâni, cum stau cu transpunerea instrumentelor vizate. Deci este un exercițiu în curs, iar datele pe care le vom fi colecta astfel ne vor permite să transpunem, să vedem transpunerea achiului în noul sistem. Noile instrumente sau noua situație uh, este, bineînțeles, una care ne obligă uh, să consultăm și Parlamentul în acest sens și, într-adevăr, pe 14 aprilie am avut o, o nouă șarjă de acte și instrumente care uh, au, au fost hotărâte ca fiind obsolete, caduce și care vor fi abrogate ca tare de comisie. Pe de altă parte, să știți că și Consiliul s-a angajat să intre în discuții cu Parlamentul în acest sens și asta a fost hotărât pe 17 aprilie. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest schimb de uh, vederi. Domnule Corau, ați dori să ne spuneți câte ceva ca reacție? Bun. Fără microfon, doamna președinte. Microfon, vă rog. Six and... Oh. Next meetings of our committee will... Următoarea ședință a Comisiei pe 6 și 7 mai între 9, 30 și 3 și 6 după masă la Bruxelles. Vă mulțumesc! Mulțumesc secretariatului! și mulțumesc, le mulțumesc la președinte și uh, interpreților. Vă mulțumesc!